Uh, good afternoon, colleagues. Perhaps we can uh, uh, restart the meeting. Dragi colegi, haideți să începem reuniunea. Primul punct de pe ordinea de zi de în această după-amiază este punctul 51. Este vorba de descărcarea Parlamentului, deci a bugetului propriu al Parlamentului și vreau să dau cuvântul direct raportorului, adică mie. În primul rând vreau să vă dau câteva vești bune în legătură cu ceva pe care l-am discutat înainte. Este vorba de faptul că Centrul Sportiv al Parlamentului a redeschis astăzi, ceea ce explică de ce nu avem mulți deputați în sală. Probabil se aduc să-și uh, îmbunătățească fizicul înainte să mai continue cu reuniunile din această după amiază. Aș vrea să încep cu o prezentare generală, înainte să vorbim despre câteva chestiuni specifice. În primul rând, vreau să menționez că în raport am salutat avizul pozitiv cu privire la legalitatea și uh, uh, fiabilitatea conturilor pentru 2016. Am uh, vrut să menționez acest lucru încă de la începutul discuției noastre. Vreau să spun ceva și despre gestiunea fondurilor, despre Uh, ale politic, grupurilor politice. Am avut o discuție uh, cu coordonatorii azi dimineață pe subiect, iar comisia noastră o să producă un aviz cu privire la finanțarea grupurilor politice din Parlament. Dar înainte să vorbim despre aviz, eu vreau să subliniez că trebuie să continuăm să îmbunătățim uh, gestiunea financiară la nivel intern pentru finanțarea grupurilor politice din Parlament. În început vreau să menționez și uh, raportul anual al auditorului intern. Vedeți din raportul pe care l-am înaintat, din proiectul de raport, că 10 din 26 um, de acțiuni au uh, risc ridicat și restul sunt cu risc moderat. Poate că ar trebui să ne dea cineva mai multe informații despre aceste proiecte din partea auditorilor uh, interni, poate mai încolo când discutăm despre procesul de descărcare. În legătură cu descărcarea Parlamentului ca atare, în raport doresc să subliniez uh, revizuirea indemnității pentru asistenții parlamentari. În, e vorba de fondurile pe care le primesc pentru misiuni. Au existat o uh, îmbunătățiri la aceste indemnizații, deși asistenții spun în continuare că e nevoie de îmbunătățiri suplimentare. O notă critică, am cerut uh, Parlamentului să adreseze problema stagiarilor care nu primesc avansuri uh, pentru misiunile pe care le îndeplinesc. Cred că e un punct foarte important. Stagiarii trebuie să poată să primească un avans pe misiuni și să nu avanseze banii pentru uh, misiuni din buzunarele lor. Am discutat despre aceasta și în raportul meu. În uh, chestiunile specifice, probabil că vedeți la proiectul de raport că am încercat să analizez toate direcțiile generale, am făcut comentarii pertinente despre fiecare. De exemplu, pentru Direcția Generală Comunicare, Digicomp, am um, atras atenția asupra ultimului sondaj Eurobarometru care arată că a existat o creștere în viziunea pozitivă, percepția pozitivă a Parlamentului European, ceea ce e un lucru pe care trebuie să-l salutăm cu toții. În legătură cu DigiPers, um, raportul meu salută faptul că au fost promovate oportunitățile egale și aceasta rămâne în continuare componenta de bază a politicii de management a și de personal a Parlamentului. Cazurile de hărțuire, un subiect extrem de important și foarte pertinent în ultima vreme. Salut aici uh, dorința secretarului general de a introduce o rețea de consilieri confidențiali care pot fi contactați de către parlament, asistenți parlamentari acreditați, de către stagiar de către funcționari sau alți agenți în Parlament. Pentru Digi uh, Inlo, uh, Direcția Generală Infrastructură și Logistică, aici am vorbit despre politica de clădiri, uh, subliniat că este foarte important ca Parlamentul să aibă o strategie pentru clădiri, dar am recunoscut că este dificil în momentul de față din cauza Brexitului, pentru că nu știm exact care sunt nevoile deputaților și nevoile staffului, nu știm încă exact câți vor fi și aici se referă și la Um, renovarea clădirii PHS, uh, Henry Spa, care urmează să fie uh, făcută. Au existat discuții la biroul Parlamentului deja despre care opțiune ar fi cea mai potrivită în legătură cu PHS-ul, să nu facă nimic, să renoveze sau pur și simplu să dărâme această clădire și să reconstruiască alta în loc. Până când se ajunge însă la o concluzie în legătură cu cele trei opțiuni, va fi dificil să facem o previziune și o strategie a clădirilor, însă vreau să vă transmit că suntem încă deci la acest moment în această situație. E nevoie însă, în general, de o strategie pentru clădiri când știm care sunt nevoile noastre, care sunt planurile pentru viitor. Alt punct uh, la care m-am referit este DG uh, interpretare și conferințe. Aici uh, am notat că numărul mediu de ore pe săptămână pentru interpretări în, cad, interpreți în cadrul uh, unei săptămâni a trecut de la 11,54 de ore la 13,25 de ore în medie pe săptămână. Aici ce trebuie să spunem însă este că orice schimbare în uh, condițiile de lucru uh, trebuie să se gestioneze prin negociere între secretarul general și uh, delegație. Deci sperăm ca uh, pe viitor să aflăm când se vor face schimbări în acest domeniu. La Digi Fins, Direcția Generală Finanțe, am uh, avut diferite contact. Uh, știm că contractul cu Parlamentul, uh, cu, cu firma de mm, Transport și um, Agenția de Turism a Parlamentului expiră în curând și în legătură cu politica prețurilor pentru trenuri, de exemplu, s-au făcut mai multe modificări au uh, crescut prețurile la uh, aceste bilete și trebuie de multe ori să se facă comparații și în ceea ce privește biletele de avion când există opțiuni mai ieftine pe site-uri. Trebuie să existe un serviciu însă care să fie disponibil și în weekend. Am spus acest lucru, e foarte dificil să schimbi biletul, de exemplu duminică, dacă ai luat biletul prin agenția Parlamentului, am avut această experiență și cred că contractul următor care se va semna trebuie să aibă o clauză și despre servicii în cadrul sfârșitului de săptămână, în weekend astfel încât și deputații și uh, um, staful să poată să facă schimbări și în weekend. Am făcut câteva comentarii despre Direcția Generală pentru Renovare și Susținere Tehnologică și Direcția Generală SAFE, uh, Direcția Generală pentru Securitate. Vedeți comentariile în proiectul de raport care a fost deja circulat. Aș mai vrea să comentez puțin și despre crearea unui parlament care să fie ecologic. Am notat cu satisfacție că biroul a susținut o foaie de parcurs care a fost înaintată de către secretarul general pentru a trece la o flotă de mașini electrice. Cred că e foarte important să stabilim aceasta ca un obiectiv și să nu, să nu întârziem prea mult până când îl atingem. Colegii au văzut probabil că am menționat uh, anumite lucruri în raport, dar că unele lipsesc, unele puncte și vreau să spun ceva despre punctele care nu sunt prezente în raport. În primul rând, uh, alocația pentru cheltuieli generale. Nu am, am referit la această alocație, la această indemnizație încă, pentru că știu că există un grup uh, format din membri din toate grupurile politice, un grup de lucru și așteptăm mai întâi propunerile acestui grup de lucru cândva, probabil în martie. Sperăm să primim această propunere înainte să finalizăm amendamentele noastre. Dacă nu primim o propunere de la grupul de lucru, înainte de data respectivă, eu voi include un alineat pe indemnizația generală de cheltuieli. Este vorba de o chestiune pe care am discutat-o tot timpul la raportul de descărcare în anii trecuți și cu siguranță vrem să spunem ceva și despre ea de data aceasta. Știm că sau, e nevoie însă de schimbări și înainte să facem uh, comentarii despre această indemnizație vreau să așteptăm rezultatul. Vreau să fac câteva comentarii și despre un punct pe care l-am menționat, e vorba de fondul um, de pensie uh, voluntar, uh, opțional. Din câte am înțeles, secretarul general va face un anunț pe acest fond foarte curând. Sper ca să putem să primim anunțul înainte să finalizăm proiectul de raport și înainte să terminăm cu amendamentele. Dacă nu, eu voi include un aliniat sau un text despre fondul acesta de pensii um, pe bază voluntară dar aș prefera, sigur, să văd mai întâi care e propunerea secretarului general înainte să includ acest paragraf. Dacă nu se face anunțul în curând, după cum ziceam, voi include un aliniat în raport. Cam acestea sunt liniile de bază ale raportului. Era să zic, domnule președinte, dar sunt eu președintele, așa că termenul de depunere a amendamentelor este 1 martie și înainte sunt bucuros să discut cu toți colegii și cu raportorii din umbră, mai ales pentru ca să discutăm despre posibile amendamente care ar mai putea rezolva anumite probleme pe care colegii îl au cu, le au cu raportul. Am terminat acum uh, raportul, acum vreau să dau cuvântul raportorilor din umbră și prima, prima care îi dau cuvântul e doamna Schmidt. Vă rog, da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să îl felicit pe domnul președinte și în același timp pe domnul raportor pentru acest raport de succes și care este și foarte echilibrat. Cred că ați reușit să găsiți o bază foarte echilibrată pe care să putem construi mai departe. Totuși, am câteva comentarii și voi face și amendamente despre anumite puncte. O să vă spun pe scurt despre ce-i vorba. În primul rând, trebuie să vedem care este situația oficialilor britanici și trebuie să urmărim uh, cu atenție progresele în negocierile despre Brexit. Eu cred că oficialii britanici sunt într-o situație foarte neplăcută și este absolut de înțeles că vor să aibă posturi sigure. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim realist ce se poate face și ce vor negocia Comisia și Guvernul Britanic. Trebuie să nu uităm, deci, de statutul lor. După cum a zis și dumneavoastră, domnule președinte, DigiCom pe mine mă cam îngrijorează în legătură cu așa numita foarte lăudată pagină nouă a Parlamentului care trebuie să fie mai, mult mai mai accesibilă pentru consumator, pentru client decât până acum, ceea ce nu e cazul, iar uh, mass media sociale, rețelele sociale trebuie să fie adaptate mult mai bine pentru alegerile care urmează. Eu zic că trebuie pus accentul mult mai bine. La Digi Tech există în continuare probleme cu VLAN-ul, cu Wi-Fi-ul, Poate că mai ales la Bruxelles avem această problemă, dar și la Strasbourg în anumite clădiri nu funcționează bine. Eu cred că deja este necesar, mai mult decât necesar, să garantăm că funcționează rețeaua de Wi-Fi. În uh, legătură cu uh, uh, serviciul pe care l-ați oferit pentru, oferiri, pentru informații online, este foarte bine că l-ați stabilit, dar eu cred că este puțin uh, Uh, peste mână, de exemplu, acest ghișeu pentru uh, parlamentar, pentru că nu întotdeauna este foarte aproape de unde sunt. Și întotdeauna se și schimbă locația în care se găsește acest ghișeu unic. Apoi, uh, trebuie să vedem și ce facem când avem o problemă cu sistemul, când, cum am avut în octombrie, când am avut uh, inaccesibilitatea rețelelor timp de mult multe ore, ar fi bine poate să investim mai mulți bani pentru a garanta o protecție în cazul acestor incidente de uh, uh IT, pentru că ne costă mult mai mult să avem un sistem care colapsează decât să avem uh, măsuri de siguranță. DigiSafe, zic că este foarte bine reprezentată de sindicate. Sigur că și uh, echilibrul între viața profesională și privată e bine garantată și importantă. Uh, dar și uh, siguranța în Parlamentului noaptea și în weekend trebuie să fie garantată și ea, deci voi înaintea amendamente așa. Mai există și alte probleme pe care le avem de mai de mult, de exemplu BCD-ul, uh, Agenția de Voiaj din Parlament, care nu numai din punct de vedere al prețurilor lasă de dorit, dar și din partea um, serviciilor. Mi se pare că suntem din nou într-o fază în care ideea despre stare de servicii nu este foarte prezentă, cel puțin nu în colaborarea cu deputații. La translator, spune vorbitoarea, așa cum a zis și raportorul, dar știm care sunt problemele, iar birourile de legătură de informare din statele membre sunt altă problemă. Cred că și acolo mai trebuie modificate anumite chestiuni. Eu voi înainta amendamente. Ați mai vorbit și despre egalitatea de gen în straturile superioare, aș zice eu mai ales ale conducerii. Aici e foarte multă prezență masculină și eu zic că sunt foarte multe femei competente care nu numai că trebuie să preia posturile pentru că sunt femei, ci pentru că sunt calificate pentru ele. Statutul asistenților parlamentare acreditați, APA, trebuie de asemenea clarificat. Eu zic că până acum însă lucrurile stau foarte bine și mulțumesc raportorului pentru că stă la dispoziție pentru discuții. Mulțumesc! Domnul Ali are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă felicit pentru că ați fost foarte structurat și foarte echilibrat în raportul pe care l-ați redactat. E vorba de un uh, raport foarte extins despre activitățile Parlamentului. Raportul răspunde și la întrebarea despre îmbunătățirea în ceea ce privește calitatea și eficiența finanțelor publice ale Parlamentului, dar și uh, vorbește și despre transparență și responsabilitatea leadership-ului politic față de cetățenii europeni. În legătură cu creditele de angajament uh, pentru 2016 au fost cam la 90% din, uh, din rubrica 5 în cadrul CFM și 99% din ele au fost uh, chiar angajate. Din perspectivă financiară, acesta e un rezultat excelent. La fel de important este însă și că raportul dă un răspuns la întrebările următoare. Cum au fost cheltuite resursele? financiare și care sunt rezultatele care au putut fi uh, realizate. În legătură cu uh, fiabilitatea conturilor pentru 2016 și legalitatea tranzacțiilor, trebuie să fim satisfăcuți, zic eu, de avizul Curții de Conturi. Cheltuiala nu, este, nu a fost afectată de nivelul material de eroare deși nivelul de eroare este estimat, este mai scăzut decât cel față din anii trecuți. Iar uh, în raportul auditorilor interni se fac mai multe propuneri pozitive. Eu zic că ar trebui să specificăm că propunerile de numire și de control uh, intern în cadrul coordonatorilor, în cadrul direcțiilor generale, nu ar trebui să ducă la o suprabirocratizare și nici la o uh, creștere a sarcinii de lucru a personalului. Din punct de vedere al resurselor umane. Suntem uh, mulțumiți de acordul interinstituțional cu privire la disciplina bugetară și chestiuni bugetare și de uh, managementul sau gestiunea sănătoasă financiară care a fost uh, considerată ca fiind potrivită. Aș vrea să subliniez și informațiile detaliate pe care le avem despre contracte, atât și despre contracte, cât și despre tipurile de proceduri care s-au folosit dar și informația despre bugetele pentru grupurile politice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule De Young. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru discuțiile pe care le-am avut la Strasbourg, cum spuneați, uh, și cu raportorii din umbră. Am citit raportul, bineînțeles, cu mare atenție. Și principala mea temere e că ar trebui să ne gândim la consecvențe, la coerența între diferitele rezoluții adoptate de Parlament. Dacă facem o comparație cu anul trecut, când eram eu raportor, mi-aduc aminte că aveam ceva mai multe teme de care ne ocupam în rezoluție, cea adoptată de Parlament. Și cred că ar trebui să continuăm în același uh, stil. Asta și pentru că nu vedem automat că biroul dă urmare rezoluțiilor adoptate de Parlament. E o problemă sensibilă, știu, delicată și în continuare analizăm aspectele formale pentru că trebuie văzut dacă biroul are un statut mai uh, ridicat decât al plenarei pentru că s-a discutat în această comisie. Eu nu cred că așa stau lucrurile, pentru că n-am găsit nimic în regulile de procedură în acest sens. Și deci trebuie să ne asigurăm că tot ce facem pentru a pregăti aceste rezoluții și uh, apoi după adoptarea lor cu majoritate în plenară, nu rămâne la latitudinea membrilor din birou dacă dau un curs sau nu rezoluțiilor. E un aspect foarte politic și dacă mă uit la toate rezoluțiile adoptate anul trecut, și prin amendamentele propuse o să dau și exemple de rezoluții care nu au avut urmări. Deci, în general, trebuie să fim siguri că toate orele petrecute în această comisie și în plenară, uh, parcurgând rapoartele noastre, să fim siguri că Parlamentul ține cont de ele, să nu fim noi cei care nu le implementăm. Un exemplu, de mai multe ori și cu siguranță anul trecut aveam o mare izbândă în sensul că site-urile personale, pe site-ul Parlamentului, site-urile personale, paginile uh, europarlamentarilor, uh, înseamnă că fiecare are o fotografie uh, și propria pagină cu fotografia, dar de fapt și toată lumea crede că e pagina noastră, dar de fapt nu e așa, pentru că nu avem niciun cuvânt de spus despre ce conține pagina respectivă. Și un lucru pe care l-am discutat anul trecut a fost măcar să punem acolo un jurnal al întâlnirilor noastre cu lobbyiștii uh, pe acea pagină, așa cum face și Comisia. Pentru transparență, nimeni nu a ridicat obiecții, e ceva voluntar, o măsură voluntară, dacă nu vrei să o faci, nu o faci. Uh, și secretarul general ne-a asigurat aici, în această comisie, că acel lucru era posibil tehnic și că se va putea întâmpla așa, se va putea face acest lucru. Bun, deci ne-am dus la DGITEC și acesta ne-a spus că pe cale informală, dar eu vă spun aici public pentru că îmi place transparența. Deci ni s-a spus, nu e tehnic posibil, nu poți schimba pagina, nu poți avea acces la partea ta din site-ul Parlamentului care se referă la tine. N-ai niciun cuvânt de spus. Și dacă vrei acel jurnal, noi nu știm cum s-ar putea face. Deci, un lucru care intră în conflict total cu ce ni se spusese mai înainte. Și încă un lucru care mi-a fost comunicat de anumite persoane din serviciu, uh, a fost că plenara vrea și una și alta, se schimbă de la an la altul ce dorește plenara și nu se poate ține seama de ce spune plenara. E ceva serios. Cred că ar trebui să se spună în acest raport că avem câteva probleme politice cu propria noastră administrație, care sunt poate foarte delicate, dar nu trebuie să ne ascundem după deget. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, avem posibilitatea de a ne confrunta cu un risc reputațional în instituțiile europene atunci când e vorba de cheltuielile administrative. Și nu trebuie să mă refer la problemele pe care le-am discutat în ședința coordonatorilor mai devreme, dar e clar că sunt probleme reputaționale. Prin urmare, când am vorbit și anul trecut cu Curtea de Conturi, și cu administrația, toată lumea a recunoscut că da, există această practică de a eșantiona foarte puțin la Curtea de Conturi în legătură cu cheltuielile administrative sau din acestea, pentru că știm că, din perspectiva banilor, nu sunt multe probleme. Însă riscul reputațional care ar putea să ne afecteze și în timpul alegerilor de anul viitor este enorm. Cred, deci, că ar trebui să fie luat mult mai în serios de curte. Și toată lumea a fost de acord și am inclus și niște recomandări pentru Curtea de Conturi în acest sens și n-am văzut nicio, niciun rezultat. Uh, anul ăsta, dumneavoastră, a trebuit să periați conturile, mă bucur că n-a trebuit să o fac eu, dar e foarte greu să parcurgi, să verifici toate cifrele și să găsești acel exemplu de eroare pe care toată lumea a scăpat-o din vedere. Am dat exemplul Parlamentului olandez în care parlamentarii primesc ajutor ca să știe cum să parcurgă conturile și cum să detecteze probleme care n-au fost prezentate în textul propriu-zis. Asta ne lipsește și acestea sunt cele două probleme care, cred eu, sunt foarte importante la nivel transversal și care ar trebui să fie în raport. Și mai sunt și multe alte lucruri punctuale. Fondul de pensii opțional, uh, cheltuielile generale, da, mai e de lucrat și trebuie să așteptăm să vedem ce, ce reiese, dar măcar să nu repetăm uh, recomandările de anul trecut. Cred că trebuie să facem presiune și asupra grupului de lucru. Ar fi un lucru bun au fost multe lucruri și în comunicare, în rezoluția de an, despre comunicare și în rezoluția de anul trecut și sunt încă acolo. Cred că așteptăm în continuare eficacitatea ofițerilor de informații. Am văzut discuții în uh, media despre unde se găsesc aceștia, dacă trebuie să se fie în locația cea mai scumpă din Paris sau să se găsească o abordare mai echilibrată. Deci sunt câteva probleme și mă tem că mă voi opri aici, dar și că va trebui să vin cu câteva amendamente bune, chiar dacă părțile tehnice ale raportului sunt excelente. Pe partea politică mai sunt probleme de menționat, precum și uh, chestiunile pe care le-am menționat. Mulțumesc. Mulțumesc, Bart. Mulțumesc, Derek. Îl înlocuiesc pe Benedict Iever, care este raportorul nostru din umbră și care nu poate participa la reuniune, deoarece este la un trialog despre eficiența energetică. Prin urmare, nu poate să vină aici în această după-amiază, așa că vă transmis scuzele sale. Mi-a dat o listă de puncte pe care să le menționez și vreau să adaug și eu însumi trei. În primul rând, Benedic e foarte mulțumit de faptul că ai acordat multă atenție consecințelor Brexitului, care evident este o chestiune foarte importantă și știi asta din experiența proprie, cu siguranță. Dar spune de asemenea, sau în numele grupului nostru, vrea să, adau, să adaugi că din punct de vedere, să adauge că din punct de vedere tehnic raportul este excelent, pe partea politică mai sunt de adăugat câteva lucruri, cum ar fi fondul de pensii, recomandările secretarului general sau lipsa acestora și alte aspecte. Benedict a semnalat, de fapt, mai multe aspecte, inclusiv Uh, creditele pentru cheltuieli generale, inclusiv raportul de anul trecut, modificările făcute la acel raport, care au fost adoptate, cu rezultatul că biroul a înființat un grup de lucru între timp. Deci, verzii, cu GUE probabil împreună, vor depune amendamente de follow-up și vrem diferite perspective asupra acestor aspecte ca să garantăm o um, transparență maximă. Um, Benedict heeft ontdekt dat er blijkt... În plus, s-a descoperit că membrii au dreptul de a solicita rambursarea unor cheltuieli pentru utilizarea autovehiculului uh, în propria țară, dar Aici nu există un sistem de control prea uh, solid și aici ar dori mai multă monitorizare. Și în al treilea rând, ar dori să se acorde atenție conexiunilor între trenuri, legăturilor pe calea ferată de la Bruxelles-Luxemburg către aeroport a mențion, ar vrea ca în discuțiile cu SNSB să se insiste pe a avea mai mult de două trenuri pe oră. Și a, al patrulea lucru, dorește să încurajeze Parlamentul să um, recurgă tot mai mult la software open source. În al cincilea rând, s-a concentrat pe paragraful privind hărțuirea sexuală și acolo limbajul ar putea fi mai uh, categoric și o să facă propuneri de modificare. De asemenea, va propune propuneri de amendamente în legătură cu eventualele conflicte de interese între experții care lucrează pentru comisiile parlamentare, poate chiar și în prezent. Deci s-ar putea să fie amendamente și pe această temă. Și mai e o chestiune în legătură cu care între timp biroul a luat unele decizii și anume sticlele cu apă, renunțarea la, aceasta și, la acestea și instalarea de fântâni, astfel încât uh, amprenta de mediu a Parlamentului să fie mai mică. De asemenea, am menționat uh, și amplasarea în clădirile stafului și apoi securitatea. Știm cu toții că există consecințe asupra securității, există uh, la Strasburg există structuri temporare și trebuie să găsim soluții mult mai bune decât acele cabine portabile. Apoi, Continuând ce spunea Denis în legătură cu site-ul Parlamentului și paginile membrilor, vrem să ne asigurăm că contactele uh, cu lobbyiștii sunt clare în, anunțate și nu numai contactele, ci și deciziile luate ca să permitem uh, tuturor să urmărească parcursul legislativ, să fie clar cu cine s-au întâlnit, care a fost contribuția la raportul uh, redactat sau uh, la care au participat ca raportori din umbră. Și, de asemenea, uh, asistenții acreditați. Benedict dorește să facă ceva amendamente în legătură cu dreptul avertizorilor de integritate de a avea asistenții E o chestiune foarte sensibilă, dar vrea să facă o propunere de modificare și pe această temă. Și tot în legătură cu asistenții acreditați mai este o problemă. În primul rând, plățile compensatorii pentru cheltuielile de deplasare la Strasburg. Problema e că putea ajunge la o reducere a cheltuielilor pentru uh, personalul angajat și de aceea Benedic ar dori să se asigure că uh, se iau măsurile adecvate de către secretarul general atunci când uh, se vor modifica regulile. Propriile mele amendamente se vor referi la asistenți. Am vorbit de problema statutului asistenților și, cu, și când vorbeam cu Claus, uh, statutul acesta a fost uh, mm, asistentul meu va avea aproape 10 ani de activitate aici, din 2009 încoace, în momentul alegerilor și există consecințe asupra drepturilor la pensie și eventual uh, consecințe majore. Spune, îmi spune asistentul că uh, nu poate face nimic și deci voi face un amendament ca să insist ca comisia să vină cu o soluție, să propună o soluție pentru a re- rezolva problema acestei luni lipsă. Apoi, indiferent ce face secretariul general, am dorit să vedem propuneri în martie și vom face amendamente pe această temă pentru a reflecta situația actuală problematică. Există 327 milioane uh, lipsă actualmente, vor fi uh, membri eligibili în plus și cu cât mă gândesc mai mult, cu atât mi se pare că o să se agraveze problemele. Acum uh, un jurnalist uh, a vorbit despre o conferință de presă a Comisiei pe Twitter, spunând că a întrebat acolo la o conferință de presă a Comisiei despre participarea uh, comisii, comisarilor la fondul de pensii voluntar. E vorba de doamna Marian Thyssen, care are 62 de ani, vârsta limită fiind de 63 de ani și al doilea, domnul Caniete, care are 68 de ani, care a fost aici și când uh, jurnalistul s-a întâlnit cu Comisia Europeană, a reieșit că la vremea respectivă domnul Caniete intenționa să solicite fondurile aferente pensiunii în care a fost membru. E un fond voluntar și mi se pare uimitor că poți să retragi fonduri de acolo, bani, în momentul în care încă lucrezi, mai ales că ești plătit destul de bine ca și comisar european. Deci nu înțeleg cum se poate întâmpla așa ceva. Nu vreau să îl, individual, să îl scot în evidență pe domnia sa personal, dar, pentru că sunt mai multe persoane care sunt peste 63 de ani și care obțin o pensie de la acel fond. Cred că ar trebui să ai dreptul la pensie dacă n-ai o muncă plătită când chiar ești la pensie. Deci mi se pare că e o situație care nu poate dura și e chiar scandaloasă. E scandalos să, fi, să lucrezi în instituțiile europene uh, într-o instituție europeană și să ai pensie de la fondul de pensii voluntar al alteia. Apoi, încă un lucru, Derek, și, și aici voi face amendamente. Ceva ce Denis a menționat anul trecut pe larg în raportul său și a fost și în alte rapoarte precedente, și anume problema pol- partidele politice care folosesc în mod abuziv uh, fondurile uh, uh, europene, fondurile uh, pentru fundații politice. S-a vorbit de două, trei ori despre acest lucru, dar e o, un mare teren necunoscut, o lipsă mare de transparență și s-au făcut cereri de returnare a fondurilor, dar nu sunt sigur ce s-a întâmplat. Prin urmare, trebuie să ne ocupăm mult mai serios de această chestiune și să cerem transparență totală, așa că o să fac un amendament și pe această temă. Deci, 13 subiecte, 10 ale lui uh, Benedict și 3 din partea mea, din partea verzilor. Mulțumesc! Nu mai văd pe nimeni să dorească să ia cuvântul. Cred că Bart uh, <laughs> s-a acoperit toate observațiile. Îmi cer scuze. Mucha atención. Domnul Salafranca. Desde nuestro ponente sobre eh, la descarga del Parlamento Europeo. Am ascultat cu interes uh, ce a spus colegul nostru. Uh, văd că descărcarea de gestiune se petrece în termeni mai puțin dramatici decât anul trecut. Văd că sunt, uh, totuși, este destul de mult loc pentru îmbunătățiri în modul în care se folosesc de către Parlament fondurile pe care le primește prin buget. se pun uh, la dispoziția um, deputaților de facilități uh, cu ocazia plenare de la Strasburg. Nu știu dacă ați discutat deja această um, temă. Am venit târziu uh, la reuniune pentru că am participat la o alta înainte, dar cred că Secretariatul General al Parlamentului, când a negociat cu autoritățile din Strasburg, când negociază, ar putea um, să depună mai multe diligențe pentru a îmbunătăți accesul la aeroport, pentru că uneori uh, este foarte dificil să pătrunzi în aeroport, sunt multe controle din partea poliției. Noi uh, terminăm uh, voturile în plen și este un interval scurt până când ne pleacă avioanele într-o zi de săptămână în care traficul este aglomerat. Ar fi bine să ne ocupăm de această situație care ar trebui să se îmbunătățească în interesul general al deputaților. Raportorul uh, a mai spus uh, câteva lucruri și aș vrea să nuanțez uh, puțin. Nu știu dacă domnul Arias Caniete își încasează pensia din fondul voluntar de pensie. Nu știu dacă își o încasează sau nu, dar eu înțeleg argumentul dumneavoastră. Că în calitate de comisar european are un salariu satisfăcător, dar totuși este complet legal și compatibil cu salariul lui să își uh, scoată bani din fondul personal de pensie. Este în funcție de ce consideră dumnealui oportun. Oricum ar fi uh, regulamentul acestui fond uh, voluntar de pensii, are uh, câteva reguli de incompatibilitate, precum calitatea de deputat în Parlamentul European, dar alte funcții nu sunt incompatibile cu încasarea pensiei. Mulțumesc! Thank you. I've seen over uh... Mulțumesc! Am văzut că mai sunt câteva întrebări. Voi încerca să răspund puțin și după aceea să încheiem discuția. Mulțumesc întrebărilor pentru observații și întrebări. Nu suntem mulți în sală, dar sunt multe probleme semnalate de toți colegii și uh, sunt uh, în general de acord cu majoritatea celor spuse și încep în primul rând cu ce spunea doamna Schmidt și importanța acordării atenții uh, suficiente funcționarilor britanici. E clar că sunt îngrijorați și eu ca europarlamentar britanic eh, iau notă de ce spuneți. Cred că aveți dreptate în legătură cu noul site de internet. Poate că ar trebui să introducem un amendament ca să avem o, o analiză, să vedem dacă mai poate fi îmbunătățit, pentru că Uh, cumva, în multe privințe, site-ul vechi e mai bun decât cel nou, deci cred că am putea să ne ocupăm de el. De asemenea, sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu DG ITEC și mai ales în legătură cu problema de la sfârșitul anului trecut, când sistemul a căzut uh, aproape o săptămână. Ce mă îngrijora pe mine era dacă aveam o listă de priorități ce trebuie să se redreseze mai întâi, pentru că unele părți ale sistemului uh, Uh, sunt mult mai importante sistemului IT, sunt mult mai importante și deci trebuie să li se acorde prioritate și deci să se redreseze întâi cele importante înainte să ne ocupăm de cele mai puțin importante. Ar trebui să avem o listă de priorități, o ierarhie. Sunt de acord. Apoi, domnul Dion, uh, sunt de acord că ar trebui să avem o supraveghere a ceea ce se întâmplă cu recomandările făcute în procesul de descărcare de gestiune și fără îndoială veți veni cu amendamente pe această temă. BAT ne-a dat o listă lungă de probleme semnalate de domnul Iav în legătură cu călătorii, apa, securitate, avertizori de integritate, asistenți acreditați și așa mai departe. Fără îndoială va veni Chiar domnia sa cu multe amendamente pe aceste teme. Și închei prin a mă referi la cele două probleme menționate de Bart și de domnul De Jong, adică fondul de pensii opțional și GEA. În ceea ce privește primul, ă, am văzut cifrele cu toții și majoritatea colegilor cred probabil că trebuie făcut ceva. Problema e, sau întrebarea e, ce, poate să, ce putem face? cred că deocamdată ar trebui să vedem ce propuneri vin de la secretarul general. Spune că foarte curând va veni cu propuneri pentru a rezolva problema, deci cred că ar, mai bine e să așteptăm să vedem ce sunt, propuneri face și apoi să comentăm. Dar eu m-am angajat oricum să introduc în text ceva referitor la această situație și apoi să avem amendamente și din partea dumneavoastră. În legătură cu cheltuielile generale, am avut o discuție lungă și ca europarlamentar britanic uh, țin foarte mult la transparență. Am pus toate detaliile pe site-urile noastre, suntem cât se poate de transparenți, dar alți colegi știu că sunt mai puțin dornici să fie atât de transparenți. Știm că există un grup de lucru transpartinic care va veni cu propuneri și odată ce vom fi văzut acele propuneri, uh, o să Așteptăm sfârșitul perioadei pentru amendamente și o să ne pronunțăm, dar uh, suntem uh, disponibili în cazul în care nu avem propuneri de la grupul de lucru. Eu am început deja să schițez un text pe care s-ar putea să-l includ în raport referitor la reguli mai precise privind responsabilitatea privind, uh, legată de cheltuieli și legat de a introduce ceva ce toți colegii ar trebui să accepte, să nu fie controversat, adică uh, Uh, indemnizația care trebuie să fie în toate cazurile într-un cont bancar separat, această indemnizație să fie păstrată de membrii și partea necheltuită să fie returnată la sfârșitul mandatului, indiferent uh, de ce să spune sau nu. Uh, cred că oricum sunt câteva aspecte cu care cu toții vom putea fi de acord. Dar să așteptăm uh, propuneri de la grupul de lucru, să vedem ce au de spus și apoi să ne ajustăm amendamentele în funcție de ele. Bineînțeles, colegii, dacă cred că propunerile nu merg destul de departe, atunci putem să propunem noi amendamente. Iată, deci, motivele pentru care n-am inclus acel uh, text despre pensii și despre indemnizația de cheltuieli generale în Uh, dar le-am pregătite în caz că nu primim uh, propuneri înainte de a termina noi cu amendamentele. Și închei discuția aici. Mai spun doar că termenul pentru amendamente pentru raport este 1 martie și aștept cu nerăbdare colegi, uh, amendamentele colegilor. Puteți să discutați cu mine dacă doriți, cu mare plăcere. Și cu aceasta închei. And Uh, Următorul uh, punct de pe ordinea de zi este descărcarea de gestiune pe 2016 pentru alte instituții. Domnul Vali este raportor. Aveți cuvântul. Si, Derek. de altri... Mulțumesc foarte mult, Derek. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, instituțiilor, secretarilor general pentru disponibilitate și comunicare comunicare care a mers până acum, chiar uh, când îmi prezint acest raport. Aș vrea să subliniez încă de la început că gestiunea cheltuielilor administrative este o chestiune fundamentală și importantă pentru Uniunea Europeană, mai ales pentru cetățenii ei. Resursele care vin de la contribuabili trebuie să fie gestionate eficient, iar activitatea pe care o desfășurăm în Parlament trebuie să meargă fără niciun dubiu în această direcție. Voi începe, având în vedere că sunt mai multe rapoarte și din partea Consiliului, prin a aminti, așa cum a amintit și colegul meu Bart de multe ori, dar și președinta comisiei, cei care se ocupă de chestiunea aceasta în comisia noastră, că Parlamentul este singura instituție care se aleasă direct de către cetățeni și deci se cer uh, informații Consiliului despre felul în care își cheltuiește banii. E ca și cum cetățenii ar cere Consiliului socoteală despre felul în care sunt cheltuiți banii și deci e foarte important ca și Consiliul să răspundă la, uh, la aceste cereri și deci acum vom vedea care va fi reacția Consiliului. Va trebui să găsim o soluție pentru că deja de mult timp, de mai mulți ani, nu reușim să rezolvăm situația dificilă în care s-a intrat între Parlament și Consiliu. Dacă ne uităm la Curtea de Justiție, aspectul principal pe care am vrut să-l subliniez în raport este necesitatea de a garanta o funcționare eficientă, care este cine vine în fața curții trebuie să fie protejat pe durata rezonabilă a proceselor. În 2016 am văzut prima creștere a numărului judecătorilor, ceea ce după aceea va veni, trebuie evaluat în, în funcție de cum vor evolua lucrurile. S-a uh, introdus noul, codul de, uh, noul cod de conduită pentru membrii și pentru foștii membri ai curții. De asemenea, s-a introdus obligația uh, declarațiilor de interes online și protecția avertizorilor. Trebuie să subliniem totuși că din punct de vedere al transparenței mai sunt multe lucruri de îmbunătățit. În ceea ce privește activitatea judecătorilor, de exemplu, sau uh, întâlnirilor cu diferiții actori și a, în cadrul acțiunilor externe. Trebuie să îmbunătățim transparența în legătură cu întâlnirile care au loc în afara întâlnirilor regulate pe care le au aceste autorități. Mi-ar place și să înțeleg mai bine care este rolul așa numitilor referendari de justiție și valoarea adăugată pe care o aduc, având în vedere că această comisie are informații foarte puține despre funcția lor. Vreau să mai amintesc și că Curtea de Justiție dă acces uh, informat, la informații curții de conturi, dar trebuie să uh, fie garantat acest acord față de toate uh, informațiile și datele uh, în cadrul acordurilor de confidențialitate care există. Să continuăm, deci, în legătură cu Curtea de Conturi. Vreau să mulțumesc auditorilor și membrilor Curții pentru colaborarea cu Comisia Cont, pentru că știm foarte bine că această instituție este esențială pentru noi în cercetările pe care le facem pentru a putea avea rezultate. Nu am uh, nicio slăbiciune pe care vreau să o subliniez în raportul meu, însă doresc să invit Curtea să ne ofere mai multe date în rapoartele anuale pe instituțiile europene pentru ca să ne faciliteze munca. Vă rog de aceea, deci, să îmbunătățiți acest aspect. Trec acum la Comitetul Economic și Social și la Comitetul Regiunilor. Aceste două instituții au uh, un acord de cooperare pentru împărțirea și partajarea resurselor și structurilor. Însă până acum există diferite servicii care sunt redundante. Fie că există de două ori serviciul respectiv în uh, cele două uh, instituții. Deci uh, cer ca resursele să fie optimizate între cele două instituții pentru ca tocmai să se reducă cheltuielile și în cazuri ca cele pe care le-am menționat să se reducă risipa care, este, uh, care nu trebuie să aibă loc în momentul de față având în vedere dubla infrastructură. Important în cadrul CS și COR trebuie să clarificăm uh, cheltuielile de călătorii ale membrilor, dar și protecția avertizorilor în uh, cadrul acestor două instituții au uh, putut fi constatate um, multe organe care au aceleași funcție și în ore și în se. și trebuie să prevedem aici uh, economii. De exemplu, folosirea unor videoconferințe ar fi o posibilitate de optimizare a resurselor. Trebuie să încercăm să sondăm toate posibilitățile pentru ca să tăiem acolo unde se poate tăia. În legătură cu avertizorii, care este încă o chestiune neclarificată la CEOR. Sperăm să se găsească o soluție la o controversă care dar deja durează de mulți ani și care uh, obligă și uh, CEOR-ul să informeze Parlamentul despre evoluțiile în acest caz. În ultimii doi ani, dacă vreți să vă amintiți, Parlamentul a cerut Comitetului Regiunilor să găsească în fine o soluție în legătură cu avertizorii. Știu foarte clar că sunt deschise și alte cauze în fața Curții de Justiție, dar trebuie să vedem mai întâi care va fi poziția grupurilor celorlalte și apoi vom încerca să găsim un cadru. Eu consider că trebuie rezolvată problema pentru ca cazul uh, whistleblowerilor, adică al avertizorilor, să fie uh, cunoscut și pentru ca să se facă justiție față de persoana care a primit deja un, uh, o sentință din partea Tribunalului pentru funcția publică. Apoi să trecem la SAE. Aș dori să mulțumesc înaltului reprezentant pentru răspunsul pe care l-a dat la chestionar, la follow-up-ul la întrebările puse și pentru uh, permiterea uh, anchetei uh, noastre și a evaluării noastre. S-au făcut diferite remarci despre gestiunea delegațiilor, mai ales în zone distante și dificile. Trebuie de asemenea îmbunătățită gestiunea imobiliară. Eu zic că aici mai sunt lucruri de făcut și în uh, procedurile de, licita- de um, închirieri sau uh, colocat, colo- situații de coabitare în, a diferitelor instituții în um, cadrul SAE, tot pentru optimizarea costurilor. Trebuie să încercăm să diminuăm uh, entitățile imobiliare care nu sunt ușor uh, de gestionat și uh, știm că multe țări, mai ales în țările terțe, există foarte multe corupție în domeniul imobiliar și deci Parlamentul trebuie să fie foarte vigilent și în același timp uh, trebuie să înțeleagă că trebuie să găsim întotdeauna cea mai bună practică și să încercăm să dăm o valoare adăugată peste tot, chiar și acolo unde statele membre nu reușesc să obțină rezultate. Mă preocupă și uh, slăbiciunile pe care le-am văzut în procedurile de licitație de 70.000 de euro care nu au putut fi identificați. Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să-și îmbunătățească toate activitățile de control și trebuie să garanteze că procedurile răspund uh, la Uh, principiile cerute, chiar în situații foarte dificile sau în țări uh, terțe care sunt mai îndepărtate. Trebuie să garantăm întotdeauna cea mai bună transparență în utilizarea resurselor publice europene. Și în final aș cere să avem un buget transparent, uh, rațional și eficient trebuie ca raportarea să fie punctuală, trebuie să fie precisă, atât pentru cheltuielile delegaților, așa cum am spus și pentru delegațiile înaltei reprezentante, dar și pentru costurile misiunilor uh, funcționarilor din SAE. Au existat multe polemici în legătură cu o delegație a uh, serviciului înaltului reprezentant și trebuie să încercăm să îmbunătățim tot ceea ce poate merge în direcția unei transparențe mai uh, evidente și să încercăm o soluție pentru ca și cheltuielile să poată să fie întotdeauna bine raportate și justificate în cazul în care uh, e necesar să se facă așa. În final, aș dori să mulțumesc acestei comisii, secretariatului pentru uh, cum au lucrat. Aș dori să dau cuvântul acum colegilor și uh, sunt bucuros după această primă introducere să mai uh, vă dau răspunsuri eventual la final. Mulțumesc! Uh, let's move to the, the... Mulțumesc! Sunt doi raportori uh, din umbră de la PPE, doamna Pitera pentru SEAE și domnul Salafranca pentru cealaltă instituție. Doamna Pitera, dacă doriți să luați cuvântul în legătură cu SEAE. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Vali pentru uh, raportul acesta foarte bine pregătit și pentru că a ținut cont de toate observațiile care au fost uh, făcute. Aș vrea să subliniez uh, câteva chestiuni care mi se pare importante și care cred că merită menționate. În primul rând, uh, politica de resurse umane și mai ales egalitatea de șanse. Eu nu mă simt foarte bine și de aceea am dificultăți când vorbesc, dar vă rog să mă scuzați pentru acest lucru. În ceea ce privește egalitatea de șanse, văd că s-au luat mai multe măsuri în 2016, atât la nivel instituțional, cât și la nivel neoficial, care au uh, ca obiectiv uh, să, să, să facă în așa fel încât să existe uh, pe posturile de conducere la fel de multe femei ca și bărbați. Și se pare că aceste demersuri au dat roade. În al doilea rând, vreau să vă atrag atenția asupra piețelor uh, publice. În uh, privința acestora, monitorizarea trebuie să fie uh, permanentă. După controlul din 2016, care a arătat că au existat 27 de cazuri, pe piețele publice de valori au fost acordate valori foarte mari uh, în mod nejustificat. Uh, sumele anunțate au fost de multe ori subevaluate. Cred că ar trebui să se ia mai multe măsuri pentru uh, a evita repetarea situațiilor de acest fel. De asemenea, cred că ar fi bine ca în raport să se vorbească și despre crearea unui mecanism care să permită evitarea erorilor la achiziția de imobiliare. Au fost uh, puse în aplicare astfel de mecanisme din 2016. Ele există de când uh, a fost uh, achiziționat în mod controversat uh, un, o clădire în Tirana, în Albania. Uh, eu aș vrea să ne asigurăm că pe viitor evităm acest tip, acest tip de incidente. Cred că ar trebui să fim mai uh, preciși în uh, privința elementelor pe care le-am menționat. Și um, cred că ar fi uh, bine și s-ar îmbunătăți astfel modul de funcționare al SEAE. Vreau încă o dată să-i mulțumesc uh, domnului Vali pentru buna cooperare când am lucrat la acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sala Franca, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să îi mulțumesc domnului Vali pentru uh, că a ținut cont de preocupările grupului meu atunci când uh, s-a ocupat de descărcarea de gestiune a, altor, uh, a celorlalte instituții. Înainte de încheierea termenului pentru perioada de depunere a amendamentelor pe 1 martie, aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă împărtăși câteva din preocupările mele. Uh, în primul rând, nu avem noutăți în ceea ce privește uh, negocierile uh, în privința procedurii de descărcare bugetare a Consiliului. Se pare că încă o dată Consiliul nu dorește să se supună procedurii de control bugetar din partea Parlamentului. Aș vrea să știu dacă sunt uh, noutăți și dacă negocierile inițiate în noiembrie anul trecut au dus la un rezultat pozitiv. Am urmărit uh, cu mult interes observațiile din uh, raportul dumnealui în legătură cu um, Curtea de Justiție și uh, mi-a tras atenția un aspect concret în care se vorbește despre diurnele și cheltuielile de um, călătorie ale celor două comitete, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social. Înțeleg că este aici vorba de o încercare uh, de raționalizare și reducere a cheltuielilor, care par a fi foarte ridicate și propune câteva alternative. De exemplu, organizarea de reuniuni prin um, videoconferință și așa mai departe. Mi-ar plăcea uh, dacă ne-ați putea da mai multe uh, explicații suplimentare în legătură cu uh, această cifră foarte ridicată a cheltuielilor și dacă această uh, sumă nu uh, cumva uh, este adecvată naturii celor două comitete care au totuși reuniuni și în ce măsură um, natura acestor instituții permite organizarea reuniunilor în așa fel încât să se facă reduce de cheltuieli. Pentru că chiar și noi am putea să propunem ceva asemănător Poate că și nouă ni s-ar putea spune să organizăm reuniuni prin uh, conferință video mai degrabă decât astfel de reuniuni ca cea de azi. Credeți că s-ar justifica, uh, având în vedere activitatea celor două instituții, o astfel de reducere? Doamna Piter a explicat foarte bine poziția grupului nostru în ceea ce privește SEAE. Eu cred că în ceea ce privește politica clădirilor, trebuie să primeze criteriul securității. Raportul uh, Curții de Conturi a expus mai multe neajunsuri. Am ascultat punctul de vedere al SEAE de la doamna Mogherini, s-au îmbunătățit destul de multe standarde, se pare că SEAE raționalizează și adaptează în măsura posibilului criteriile și standardele stabilite, dar trebuie să existe și niște criterii practice uh, și uh, că nu uh, trebuie să ne coste mai mult uh, să, um, să stabilim niște reguli noi decât ne costă acum să facem lucrurile așa cum le-am făcut de mult. Cred că ar trebui să ținem cont de recomandările Curții de Conturi, pentru că recomandările au fost oricum luate în calcul și de raportor. Vreau să uh, mulțumesc, să-i mulțumesc raportorului pentru sensibilitate, pentru că a ținut cont de uh, observațiile noastre. Cu siguranță până la sfârșitul perioadei de depunere a amendamentelor vom mai aduce câteva, dar uh, așteptăm cu mult interes raportul final. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. În numele S și de are cuvântul domnului Cohen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu raportorului pentru cum a lucrat și aș dori să vă spun și că sunt de acord în mare parte cu dânsul, nu la toate, dar unele lucruri vreau să le mai subliniez. În primul rând, reducerea de personal, pe care am văzut-o și la celelalte instituții, cam de 5% din personal, eu zic că e bucurător, s-a putut deplini acest obiectiv, însă ceea ce vreau să vă dau spre gândire este că la, în ciuda reducerii de personal, la un moment dat trebuie să avem și persoane tinere care să poată după aceea să preia funcții de conducere mai târziu. Aceasta, deci, trebuie văzută și în contextul uh, în care se strânge șurubul, dar totuși trebuie să ne gândim la uh, viitor. Apoi la SAE, are, care are din ce în ce mai multe sarcini și în același timp lumea e din ce în ce mai periculoasă, deci să nu încercăm să tragem prea tare de, co- de coardă, pentru că la un moment dat uh, s-ar putea să aibă de suferit chiar SAE-ul. Tot despre SAE eu zic că e o instituție foarte importantă pentru Uniunea Europeană, dar și pentru delegațiile naționale, pentru că și din punct de vedere al securității și uh, briefingurilor ei uh, fac uh, în general um, apel la SAE, deci această funcție a lui devine din ce în ce mai importantă. Trebuie să subliniem și că doamna înalt reprezentant a demonstrat transparență la o mare parte din călătorii unde de obicei un ministru de externe în statele membre ar putea să ia un exemplu de la dumnea ei, unii miniștri. Ce mai pot sublinia pozitiv este că avem din ce în ce mai puțin uh, stagiari pe viitor care vor fi neplătiți și că există eforturi și pentru ca gestiunea clădirilor să fie mai bună, mai eficientă și că trebuie să facem eforturi să avem o coordonare centralizată mai eficientă. În legătură cu uh, ombudsmanul, putem spune că doamna ombudsman este, o cooper- este un partener de cooperare foarte important. De neînțeles este de ce Consiliul în continuare nu este în măsură să ne răspundă la invitația secretarului general din 9 noiembrie, care a rămas încă fără răspuns. Ar putea să ne dea de gândit acest lucru, să ne gândim dacă descărcarea merită dată anul acesta sau nu. și în legătură cu COR-ul și CESE, cu toate criticile adresate costurilor uh, de călătorie, așa cum a zis domnul Salafranca, cred că are dreptate că ar trebui să ne uităm și noi uh, la noi în o gradă pe subiectul acesta. Cele două comisii, eu zic că au colaborat foarte bine în trecut, unul cu celălalt, și în legătură cu partajarea unor imobile și uh, cu partajarea unor servicii și costuri și eu cred că noi, Parlamentul, putem să ne bucurăm de o colaborare foarte bună cu cele două comisii. Dar, sigur, colaborarea poate fi îmbunătățită întotdeauna. Este o legătură foarte importantă în regiuni pe care o avem prin CEORE și cu uh, actorii din CESE, colaborarea esențială. E important să ținem și Consiliul aproape, dar sigur că e nevoie de reciprocitate. Când vine ceva, o întrebare din partea lor, să putem și noi să răspundem la ea. La Curtea de Conturi aș vrea să subliniez că aici avem tendința de a avea mai multe femei. Am văzut o clar evoluție în direcția aceasta, dar fiind dacă avem în continuare potențial de a îmbunătăți lucrurile, e ceva încă de făcut. Iar despre Curtea de Justiție a UE avem în continuare foarte mulți stagiari neplătiți acolo, din nou multe de făcut, iar la audierea pe care am avut-o am menționat problema, iar mandatul de patru luni al unui judecător duce la o, o, o plătire a un, la costuri de 70.000 de euro mi se pare foarte mult, cel puțin proporțional mi se pare foarte mult, deci eu zic că ar trebui să mai facem presiuni pentru ca să nu se continue pe această cale. Cam ace- asta era ce vreau să vă spun. Mulțumesc. Yeah, I can't see anybody from the ECR. Văd că de la ECR, ALDE sau GUE nu este nimeni. Vrei să mai fiți o dată domnul Iavo? Domnul Stas? Da, și uh, o să vorbesc engleză pentru că mi-a dat un dosar în engleză. Benedict, vreau să-ți mulțumesc, uh, Marco, pentru uh, rapoartele pregătite. Se concentrează pe patru chestiuni. În primul rând, în ceea ce privește Consiliul, știm că a existat un non-paper pe care chiar eu l-am negociat anul trecut, prin care uh, încercăm să găsim o metodă de cooperare între cele două instituții în cadrul procesului de descărcare bugetară. Numisem un... Uh, mandatasem uh, președintele Comisiei să înceapă discuțiile cu Consiliul. Benedict consideră că stadiul actual contravine principiul uh, transparenței și răspunderii și că trebuie să avem un amendament în vederea modificării situației pentru a ajunge la un acord. În al doilea rând, Benedict consideră că nu putem ignora practica netransparentă a Consiliului prin care se discută și se votează politicile europene. O chestiune um, exprimată clar și în constatările Ombudsmanului European. Credem că raportul, um, proiectul de raport ar trebui să includă aceste constatări și Parlamentul trebuie să facă presiune asupra Consiliului pentru a se pune capăt acestor practici secretoase odată pentru totdeauna. În ceea ce privește Comitetul Regiunilor, după cele două Uh, rapoarte Olaf și uh, cele două um, sentințe, hotărâri ale Curții de Justiție um, în legătură, legătură cu uh, practicile criminale, rezoluția, rezoluțiile Parlamentului, printre care mai ales cea din 2015 pentru descărcarea de gestiune, dosarul um, denunțătorului prin care s-a cerut ajustarea unei uh, înțelegeri echitabile. Um, uh, se pare că niciuna dintre instituții nu uh, a făcut eforturi sincere pentru a um, acorda într-adevăr această sumă echitabilă. Tocmai de aceea noi dorim să amânăm descărcarea de gestiune a Comitetului Regiunilor. Se pare că ombudsmanul încearcă să asigure cel mai înalt nivel de transparență a documentelor Uniunii Europene și noi ar trebui să susținem aceste eforturi. Benedict va aduce în discuție problema um, acelui, acelui mecanism al uh, ușilor rotative al ombudsmanului, prin care ombudsmanul se poate muta la una dintre direcțiile generale ale comisiei. Benedict va cere ombudsmanului să um, rezolve această lacună. Se pare că um, de la 90% respectarea deciziilor și recomandărilor ombudsmanului, um, acum um, rata de respectare este uh, doar 73%, uh, deci a scăzut cu În legătură cu uh, activitățile judecătorilor, Benedict ar dori să se definească ce date trebuie să fie publicate și, de asemenea, um, vrea să ceară tribunalului să um, reglementeze asupra sistemului ușilor rotative chiar anul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc, Bart. Domnule Vali, doriți să răspundeți la comentarii și la întrebări? Da, mulțumesc, Derek. Vreau să le mulțumesc raporturilor din umbră pentru uh, observațiile lor numeroase în legătură cu uh, toate rapoartele. Mă bucur să văd că avem uh, o linie destul de comună. Uh, Doamna Pitera a vorbit despre licitațiile publice, despre controlele constante care trebuie să se facă, problema echilibrului de gen și crearea unui mecanism care este menit uh, să evite problemele legate de politicile de achiziții de imobiliare. Sunt chestiuni importante care cred că pot să fie reflectate în uh, raport, nu cred să avem probleme cu asta. Vom uh, dezbate această chestiune într-o reuniune cu raportorii din umbră, dar mi se pare că nu uh, vom avea probleme. Deci vom încorpora uh, observația dumneavoastră. În ceea ce privește ce a spus colegul Sala Franca și um, referi și Bart la asta pentru că a făcut parte din grupul de lucru pe acest subiect. E adevărat, trebuie să facem presiuni pentru a uh, deschide aceste discuții și trebuie să rezolvăm problema uh, cât de repede posibil. De mult timp încercăm să demarăm discuțiile pe această temă, însă suntem de acord că trebuie să încercăm să deschidem o dezbatere și să vedem ce putem introduce în raport pentru um, a um, reflecta preocupările dumneavoastră legate de Consiliu. În ceea ce privește Comitetul Economic și Social, um, în legătură cu cheltuielile de călătorie mai precis, ajungem aici la problema costurilor uh, excesive um, pentru îndeplinirea activităților CESE și COR. Chiar aceste instituții mi-au spus că lucrurile se pot îmbunătăți, așa cum uh, o putem face și noi la Parlament. De fiecare dată când discutăm bugetul, putem să îmbunătățim ceva, apelând la noile tehnologii sau uh, dacă avem reuniuni care sunt prevăzute pentru o singură zi, uh, am putea să le înlocuim cu conferințe um, cu videoconferințe. Persoanele care sunt responsabile pentru buget uh, s-au arătat dispuse să discute acest subiect. Când abordăm tema cheltuielilor uh, la Parlament, încercăm să le raționalizăm apelând la noile tehnologii și optimizându-ne uh, agenda de lucru, reducând uh, cât de mult posibil cheltuielile de călătorie. Desigur, cred că putem îmbunătăți situația. Observațiune Colegul Con a făcut uh, observații foarte potrivite în legătură cu reducerea de 5% al personalului. Trebuie într-adevăr să ținem cont de alte aspecte, inclusiv Serviciul de Acțiune Externă, dar și celelalte instituții uh, dezvoltă și desfășoară o activitate foarte importantă, mai ales în contextul actual și mi se pare pertinent să introducem o prevedere în care să spunem că trebuie redus într-adevăr, dar nu redus decât acolo unde este necesar, tot timpul trebuie să vedem privirea de să avem o privire de ansamblu asupra situației, să nu reducem uh, personal atunci când, de exemplu, sunt indispensabili pentru funcționarea instituției. În legătură cu um, Cheltuielile de călătorie, într-adevăr, doamna înalt reprezentant a fost mult mai transparentă decât multe, multe alte entități din Uniunea Europeană și din, decât mulți miniștri din Uniunea Europeană. E fundamental însă ca această instituție să fie extrem de transparentă. Doamna înalt reprezentant a fost foarte disponibilă și mai ales uh, în legătură cu cheltuielile excesive se poate comunica, se poate da o justificare care să explice de ce s-a depășit o cifră prevăzută sau de ce s-a mers dincolo de cele prevăzute. nu înseamnă că trebuie raport, reportate anumite cheltuieli care sunt esențiale, dar dacă, de exemplu, există cheltuieli care sunt necesare în urgență, e important să fie doar transparent procesul pentru ca să se justifice motivația, să se explice cetățenilor de ce s-a considerat cheltuirea acestor uh, bani în contextul respectiv. Știm cu toții că politica costă, dar este absolut indispensabil să explicăm atunci când e vorba de costuri foarte ridicate. În legătură cu clădirile și aici trebuie să găsim o soluție. Știm că Serviciul de Acțiune Externă lucrează în uh, țări terțe, unde e foarte dificil, de multe ori e foarte dificil să găsești o soluție și din punct de vedere imobiliar, dar vorbind cu cei care sunt uh, angajați acolo, mi-au spus că ei fac tot posibilul pentru a raționaliza cheltuielile, dar totuși e nevoie să încercăm să creștem uh, eficiența pentru că este vorba de una din liniile bugetare care mănâncă foarte mulți bani. În legătură cu ombudsmanul o să mai discutăm și în reuniunile de raportori din umbră, fiind dat că mai mulți au subliniat chestiuni importante. Bart, de exemplu, a vorbit despre procesul revolving doors și de conflictul de interese după terminarea mandatului și aici trebuie să găsim o soluție. Iar în legătură cu Curtea de Conturi, aici toate instituțiile trebuie să aibă o, o egalitate de gen, să dea egalitate de șanse tuturor genurilor, pentru ca să nu existe discriminări. Eu zic că e un lucru evident. Dacă ați vorbit și despre stagiari, stagiarii neplătiți, mai ales la Curtea de Justiție, dar și la alte instituții, e fundamental ca cine să face un stagiu să poată să primească o, o remunerație pentru ca să nu se ajungă la uh, o muncă care este subordonată, de fapt, persoanei care l-a angajat și nu este un lucru pozitiv. Pentru instituțiile care oferă stagii foarte scurte, pentru, de exemplu, credite la universități, e vorba de stagii care sunt mai scurte, de exemplu, de o lună, de multe ori uh, aceste stagii nu erau plătite dacă ar fi bine să ne gândim și pentru stagiile foarte scurte să dăm uh, o rambursare a cheltuirilor elementare pentru stagiarul care vine să facă acel stagiu acolo, pentru că o persoană care lucrează șase luni sau un an deja poate să dea dovadă de o anumită operativitate, deci acolo în orice caz trebuie să prevedem o compensare, o remunerație pentru ca să nu existe o um, un abuz de acești tineri care vin să lucreze în instituții. Am vorbit despre foarte multe subiecte, multe țin de transparență. Cea mai delicată este cea legată de Comitetul de Regiuni, Comitetul Regiunilor și de Protecția Avertizorilor. E adevărat că și noi și Comitetul de Regiuni, Comitetul Regiunilor ne-am luptat pentru protecția uh, avertizorilor. De multe ori însă avem sentințe de care auzim care nu sunt de fapt respectate și în cazul acesta s-a deschis o altă procedură din partea Curții de Justiție care tocmai uh, verifică cazul de care ai vorbit tu. Eu sunt de acord să avem o linie dură, însă Parlamentul European în ultimii ani a definit uh, foarte clar care este poziția sa față de cazul de care vorbim. Va trebui să vedem și care va fi poziția celorlalți, însă trebuie să protejăm, în cazul în care a existat hărțuire, să-i protejăm pe cei care au fost expuși la așa ceva și să tragem apoi concluziile și pentru descărcare. Cam atât din partea mea, rămân la dispoziția totală a colegilor, vom avea ocazia să ne întâlnim și să mai discutăm. Văd că avem o convergență destul de clară pe majoritatea temelor și apoi, în fiecare caz specific, vom încerca să găsim soluția cea mai bună. Și dacă nu găsim un acord, atunci o să trecem la vot, pentru că așa este în politică. Mulțumesc! Thank you, Marco. Uh, obviously, lots of positive comments on your report. So... Am observ- auzit multe observații pozitive, deci felicitări. Uh, și vor fi câteva amendamente propuse de colegi, iar termenul pentru amendamente este 1 martie. Și cu aceasta trecem la punctul următor, punctul 60, un, o informare în legătură cu viitorul finanțelor europene, viitorul CFM post-2020. Raportor, doamna Varma, n-a reușit, dar doamna Schmidt a fost de acord să îi țină locul, așa că va vorbi pe scurt, dar mai întâi dăm cuvântul Curții de Conturi și membru responsabil domnul Gregor, care înțeleg că e deja aici. Thank you very much for the floor, dear chair, Mr. Mulțumesc, domnule uh, ședinte, domnule Von, domnule și domnilor membri ai Comisiei. Permiteți-mi să vă prezint uh, raportul Curții de Conturi în ceea ce privește viitorul finanțelor UE. The report, uh... Raportul a fost publicat săptămâna trecută, pe 15 februarie 2018 și intenționăm să publicăm și alte publicații ale curții, una în legătură cu viitorul uh, PAC, Politica Agricolă Comună, una, unul în legătură cu simplificarea politicii de coeziune și unul în legătură cu simplificarea programelor de inovare și cercetare. Toate cele trei sunt planificate pentru al doilea trimestru 2018 și mai târziu, când se va fi publicat propunerea Comisiei, în iunie-iulie, intenționăm să publicăm și un al doilea document de informare în legătură cu viitorul finanțelor UE și în acel moment sperăm să putem reacționa la propunerea Comisiei. Mai târziu, chiar și mai târziu, în a doua jumătate a lui 2018, urmează să pregătim propriul nostru aviz în legătură cu decizia privind resursele proprii, proiectul și în legătură cu legislația sectorială în legătură cu programele de cheltuieli. Pentru a pregăti documentul de informare ne-am confruntat uh, cu problema uh, selectării mesajelor pentru programele din ultimii ani, ne-am bazat opinia în avizul nostru pe două uh, revizuiri în legătură cu 2014, în legătură cu mm, utilizarea optimă a fondurilor europene, o abordare transversală și, pe de altă parte, în legătură cu uh, golurile în materie de răspândere. De asemenea, ne-am bazat pe rapoartele anuale din ultimii trei ani, 2014 15 și 16 și am folosit 2016 rapoartele speciale pentru acest an, pentru perioada 2015 2018, precum și un număr de avize, în special în ceea ce privește resursele proprii. Și să nu uităm că, de asemenea, am publicat un document de informare în legătură cu revizuirea la jumătatea parcursului a CFM. Am încercat să ne concentrăm pe un element specific din uh, documentul de reflecție al Comisiei de anul trecut, astfel încât ne-am concentrat în documentul nostru pe rolul Curții de Conturi de a oferi recomandări despre îmbunătățirea gestiunii financiare, a transparenței și responsabilității. Din documentul de reflecție al Comisiei aș reliefa două chestiuni în informațiile de context, Comisia pe bună dreptate informează cititorii despre dimensiunea relativ în scădere a bugetului european de la 1,8 VNB că sub 1%, uh, puțin sub 1% în cadrul financiar actual față de cele precedente. Așa cum a identificat și Comisia, există probleme pentru mai bună securitate a cetățenilor europeni, pentru garantarea acesteia, precum și a competitivității pe termen lung, a durabilității și suveranității și competitivității Uniunii, uh, economiei europene și provocarea comună cu care ne confruntăm e cea a Brexitului. De asemenea, recunoaștem că pregătirea viitorului CFM este un act de echilibristică între politicile existente și noile provocări, între stabilitate și flexibilitate, între priorități naționale și plus valoare comunitară, între reguli privind cheltuielile și accent pus pe reguli privind cheltuielile și accent pus pe rezultate între granturi și alte tipuri de finanțări, cum ar fi PPP-urile și uh, intervenția BEI, și între multe domenii existente și concentrarea pe alte domenii. Împărtășim principiile de bază așa cum au fost identificate de Comisia Europeană. Ne-am concentrat pe principiile răspunderii plus valorii comunitare, simplificării, flexibilității și am încercat să analizăm aceste principii de-a lungul întregului ciclu bugetar atunci când se stabilesc prioritățile, când se alocă resursele și când se implementează programele și în încheiere atunci când rezultatele sunt uh, demonstrate. Plus valoarea comunitară. Comisia a sugerat pe bună dreptate că plus valoarea europeană va deveni un obiectiv de bază în următorul CFM pe care ar trebui să se concentreze bugetul european și s-a arătat că trebuie să se folosească mai mult instrumentele financiare și garanțiile financiare. Așa că, de exemplu, în legătură cu instrumentele financiare am folosit ca punct de referință raportul 19 din 2016 privind instrumentele financiare al Curții de Conturi, în care am semnalat anumite riscuri și în același timp am și uh, înțeles să recunoaștem că unele riscuri au fost uh, atenuate pentru perioada 2014-2020. În prima propunere ne-am uh, bazat avizul pe avizul existent deja al curții, numărul 1 din 2010 și am propus ca conceptul de plus valoare europeană să fie dezvoltat și agreat uh, în mod ideal la nivel interinstituțional și aplicat în fiecare etapă a ciclului bugetar. Ceea ce înseamnă că și atunci când se stabilesc prioritățile, când se alocă resursele, se implementează programele și, în final, la momentul când se analizează rezultatele programelor. De asemenea, am partajat și uh, uh, sugestiile grupului de lucru Mario Monti uh, în legătură cu beneficiile și uh, avantajele aduse de calitatea de membru al Uniunii și considerăm că uh, raportarea anuală poate simplificată și completată cu analize suplimentare ale avantajelor financiare și de alte tipuri ale calității de membru. În ceea ce privește flexibilitatea suntem de acord cu logica Comisiei, cum că trebuie garantată flexibilitate suficientă într-un cadru stabil. Aici avem propunerea a doua, care se bizuie pe capitolul 2 din raportul anual din 2016 și spunem că instrumentele de flexibilitate ar trebui folosite în primul rând pentru evenimente neprevăzute și plăți legate de garanții susținute din bugetul european și nu pentru consecințele bugetare ale unor întârzieri neanticipate în implementarea programelor. De asemenea, avem sugestii pentru a pregăti un set de rezerve generale și să avem apoi un sistem specific care să includă și reguli pentru transferul din rezerve către bugetul anual și între rezerve. În propunerea 3 ne bazăm opinia pe documentul de informare pentru revizuirea la jumătatea perioadei pentru cadrul financiar multianual și propunem să completăm CFM-ul cu plan financiar pe termen mediu și lung uh, cu, care să cuprindă și evoluția anticipată pe anumite variabile pe um, financiare, cum ar fi angajamente restante, prefinanțare și um, riscuri contingente. De asemenea, considerăm că și alte surse de finanțare trebuie să fie reliefate în document și propunem ca acest lucru, planul financiar cuprinzător, să fie actualizat anual împreună cu implementarea perspectivelor financiare. Another uh, principle is uh, an attempt to uh... Un alt principiu este încercarea de a simplifica regulile. Suntem absolut uh, în favoarea acestui principiu, așa cum am arătat în cele trei documente. Vom publica în al doilea trimestru din 2018 principiile noastre și susținem și Comisia în simplificarea resurselor proprii. Propunerea 4 se bazează pe capitolul 3 din raportul anual din 2016. Considerăm că avantajul oferit de convergența ciclurilor de programare la nivel UE ar trebui să fie folosită pentru îmbunătățirea cadrului general uh, de performanță a Uniunii Europene și considerăm că și partenerii Comisiei pot să dezvolte un climat de performanță prin alinierea planificării financiare a UE cu obiectivele strategice, prin definirea rezultatelor cheie financiare și non-financiare care trebuie atinse printr-o reducere a numărului de programe de în care sunt, se fac cheltuieli și o mai bună gestionare a indicatorilor de performanță și a obiectivelor de performanță prin asigurarea diferor tipe de, tipuri de finanțare și o asigurare a bazei legale pentru programe care să aducă o gestiune a performanței și un control mai, mai coerent. Și o ultimă, ultimele două propuneri pe responsabilitate ar trebui să fie propuneri care se bazează pe revizuirea noastră din 2014, o revizuire globală, orizontală, pentru a identifica lacunele. Suntem de părere că și Comisia și autoritățile legislative trebuie să dezvolte principii pentru o responsabilitate eficientă și transparență a finanțelor UE, uh, care să permită deci un control uh, democratic. Ca regulă generală, când va fi uh, permis acest lucru de către tratate, trebuie ca să uh, se includă în, în uh, legislația europeană așadar aceste mecanisme în bugetul european, cum ar fi, de exemplu, Fondul European de Dezvoltare. Principiile care au fost uh, introduse în 2014 sunt șase. Le găsiți aici, în primul rând, o definiție a rolurilor și a responsabilităților în gestiunea Uh, obiectivelor uh, stabilite, o acțiune de corectare și îmbunătățire, un mandat puternic pentru audit independent extern care să corespundă cu cerințele de audit și o urmărire a punerii în aplicare a recomandărilor. Ultima propunere este stabilirea unui mandat uh, total de auditare pentru curte și uh, extinderea lui la alte forumuri care s-ar putea să existe, cum ar fi fondurile monitorizare. Am luat la cunoștință că aceste modificări ar putea să necesite o schimbare a tratatelor, deci înainte să se poată face așa ceva, ar trebui uh, mai întâi să analizăm posibilitatea de a fi reprezentate în toate aceste noi foruri și comitete. Avem exemple de rapoarte în care am avut dificultăți cu accesul la informație din partea celor care trebuiau să auditeze. Să trecem la slide-ul final în care vedem principiile cheie și propunerile ECA pe care le-am pregătit în cadrul ciclului bugetar. Încercăm să ne concentrăm pe principiile generale și nu pe sectoare dar aceasta nu înseamnă că n-am publicat o serie de rapoarte în diferite sectoare și permiteți-mi aici să dau uh, exemple. În PAC, de exemplu, am publicat un raport foarte important pe ecologizare, care este pe agenda actuală. Avem și un raport pe fermierii tineri uh, și pe pescuitul european. Avem un raport orizontal pe rolul de autorităților de certificare în agricultură și în domeniul coeziunii avem un raport precum cer unic european, șomajul la tineri, durabilitate, rezerva de performanță sau uh, transportul și gestiunea transportului pe căi ferate. Mulțumesc pentru atenție și sunt gata să răspund la întrebări. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Da mulțumesc foarte mult, ne regăsim aici în ceea ce ați prezentat dumneavoastră și multe din lucrurile pe care le dorim, noi le regăsim aici. Așa că mulțumesc foarte mult pentru document și pentru raportor. Domnul Zarvama vorbește doamna, Frau, doamna Schmidt. Domnul Sarvanam nu poate să fie aici și m-a rugat să, cer, să citesc documentul său, ceea ce voi face acum. Aș dori să-mi uh, exprim complimentele și mulțumirile către Curtea Europeană de uh, Conturi pentru că ne-a oferit, într-adevăr, un document foarte complex. Sunt foarte bucuros să văd că Curtea a propus măsuri concrete pentru următorul CFM pentru a îmbunătăți impactul, transparența, flexibilitatea, performanța și transparența și responsabilizarea bugetului european. După cum spune și Curtea, Comisia a subliniat că finanțele europene au devenit mai complexe, mai puțin coerente în ultima vreme și este o nevoie evidentă acum și o oportunitate în același timp de să reformăm întregul sistem bugetar european. Informațiile ar trebui uh, despre buget să ducă la un buget mai transparent, care să fie mai bine țintit uh, și să ofere o plusvaloare europeană mult mai evidentă. Trebuie să aloce resursele mult mai uh, flexibil acolo și când sunt, este nevoie de ele, să gestioneze mm, mai bine aceste resurse și să încerce ca rezultatele să fie mai transparente de asemenea. Trebuie să se identifice valoarea adăugată, să se identifice și sursele acesteia și să se încerce evaluarea uh, programelor uh, în care se cheltuiesc fonduri europene și uh, să se identifice garanțiile. Sistemul ar trebui să ofere și o noțiune mai clară a costurilor și beneficiilor, atât financiare cât și non-financiare, uh, pentru statutul de membru. După cum a zis curtea, bugetul trebuie să răspundă la circumstanțele care sunt uh, în schimbare și de aceea trebuie să fie mai flexibil, să introducă un sistem de rezerve pentru a acoperi cheltuielile pe termen lung și evenimentele neprevăzute ar trebui să avem o subliniere a performanței în bugetul european, o aliniere a planificării financiare la nivelul Uniunii cu prioritățile strategice, definirea rezultatelor cheie care trebuie atinse, reducerea numărului de programe de cheltuieli și o mai bună identificare a um, indicatorilor, de asemenea și o accesibilizare a bugetului fac parte din îmbunătățirea propusă de curte. În uh, aceeași linie cu uh, documentul acesta, Uniunea Europeană trebuie și ea să fie mai transparentă și mai uh, responsabilizată. Trebuie să avem un um, control democratic al tuturor finanțelor UE, aceleași principii ale responsabilității și transparenței trebuie să se aplice tuturor uh, organelor în cadrul bugetului european, precum Comisia Europeană, dar și cele exterioare, precum BCE, dar și Banca Europeană de Investiții. Uh, Sper ca și Comisia să fie curajoasă și în același timp rațională ca să poată să ia uh, notă de măsurile respective când va elabora CFM-ul. Curtea a subliniat puncte foarte importante și a dat Comisiei cheia către succes. A subliniat pe bună dreptate necesitatea de a planifica mult mai cu grijă finanțele europene și de a pune pe picioare un sistem de gestionare și de control a auditului european într-o manieră mult mai eficientă și mai transparentă. Noi susținem propunerile ECA și cerem Comisiei să le includă în propunerea sa de CFM pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna de la Baiova. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimate domnule Gregor, dragi membri din Curtea de Conturi, dragi colegi și dragi oaspeți, mulțumesc foarte mult pentru informarea foarte bine pregătită. Eu cred că pot susține în totalitate propunerile dumneavoastră. Sunt propuneri foarte bune, sunt de acord cu ideile dumneavoastră, cu îngrijorările dumneavoastră. Vreau doar să vă pun câteva întrebări, unele dintre ele poate ușor filozofice, dar poate e bine să avem o dezbatere acum. În documentul de reflecție, în prezentarea pe care ați făcut-o, ați spus că valoarea europeană trebuie să fie obiectivul principal al următorului CFM. Valoarea adăugată europeană este definită în general ca o valoare creată din partea statelor membre individuale. Există mai multe definiții care rezultă din diferiți factori, uh, câștig din coordonare, complementarități uh, și uh, cu relevanță mai mare la nivel european. Desigur că câștigurile pot fi directe sau pot fi indirecte. Dar beneficiarul principal al valorii adăugate europene trebuie să fie cetățeanul european. De aceea, întrebarea mea este, poate că e dificilă, dar poate găsim împreună o soluție la ea. Cum puteți explica valoarea adăugată europeană acestui cetățean de care vorbiți într-o singură propoziție? Cum puteți să-i spuneți clar și simplu, pentru că simplicitatea e esențială, ce aduce în plus această modificare. Pentru beneficiarii uh, fondurilor europene, mi se pare foarte important, nu pare rău că v-am dat asemenea provocare, dar e important. Și când vorbim de o folosire suplimentară a finanțelor europene și a garanțiilor, suntem în fața unei dileme. De fapt, o dublă dilemă. Pe de o parte, din partea municipalităților, regiunilor, a entităților publice care nu sunt foarte atrase de obicei de instrumentele financiare, vedem că ele sunt împiedicate de definiția ajutorului de stat. Și a doua dilemă este cea legată de granturi către companiile multinaționale din sectorul privat. Aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre rolul instrumentelor financiare și al garanțiilor atât în domeniul privat cât și în domeniul public. Și ultima întrebare. Știți că principiul de subsidiaritate este unul de simplificare, dar nu merge mână-mână cu suprareglementarea în statele membre. Aceasta este adevărat, mai ales atunci când vorbim despre achizițiile publice, unde avem 28 de acorduri pentru a putea implementa această directivă. Câteodată am putea spune că piața unică necesită un singur set de reguli care să fie aplicabil peste tot în Europa, dar ce este Europa din perspectiva auditorului, din partea curții de conturi? Care este părerea ECA în legătură cu această simplificare? Avem nevoie și de un mediu juridic comun pentru a avea această simplificare la nivel economic? Mulțumesc! Domnul Gregor, aveți cuvântul, după aceea dau cuvântul comisiei. Mulțumesc pentru comentariile pozitive despre document și mulțumesc pentru întrebări. O să încerc să răspund la cele trei întrebări pe care le-am primit. În legătură cu valoarea adăugată europeană, cred că definiția care este folosită de către Comisie în rapoartele sale din 2011 e foarte simplă și reprezintă foarte bine valoarea care rezultă din intervenția europeană, care este mai mare decât valoarea pe care ar fi putut să o creeze un stat membru. Sigur că în realitate și în practică lucrurile nu sunt atât de simple și în septembrie 2017 am adoptat un plan special de acțiune pentru comitetul nostru de calitate, care a trebuit să pregătească reflexii interne proprii pe tema valorii adăugate. Acum lucrăm în continuare la acest document și vom fi bucuros să introducem propunerea Comisiei aici, în reflexiile noastre, dar valoarea adăugată europeană este o parte integrantă a strategiei noastre pentru 2018 până în 2020 și vom încerca să ne concentrăm mai mult pe valoarea adăugată europeană în toate întrebările pe care le vom aborda în cadrul rapoartelor speciale. Rolul instrumentelor financiare m-ați mai întrebat. Uh, în remarca mea introductivă m-am referit la raportul 19 din 2016. Pe cineva l-a numit uh, un uh, raport de aur, într-un fel, pentru că a fost un raport despre fondurile importante în care se subliniau și riscurile la folosirea fondurilor instrumentelor financiare, dar se refera mai mult la instrumentele financiare la nivelul statelor membre avem câteva principii care sunt comune pentru instrumentele financiare în statele membre și pentru instrumentele financiare la nivel central, de cooperare între Comisie și BEI, de exemplu. Eu cred că mergem în direcția corectă, dar cerem să fim precauți și uh, poate și Comisia va putea să evalueze corect riscurile, să le uh, reducă odată ce va avea la dispoziție noua legislație. Folosirea instrumentelor financiare ar trebui să se facă mai mult pentru sectorul privat atunci când capitalul uh, privat poate să fie mobilizat. Preferințele mele se adresează sectorului public, în care cred că este de asemenea foarte bine să ne concentrăm pe cheltuielile publice. În legătură cu suprareglementarea, E ușor din partea statelor membre să critique suprareglementarea, dar uh, eu, pe baza experienței mele din sectorul privat, cred că este important să fim clari de ce s-a ajuns la suprareglementare. Iar aici, Curtea de Conturi poate să joace un rol foarte important, pentru că, de exemplu, anunele constatări în trecut poate au dus la o situație în care statele membre și-au complex Simplificat sistemele, le-au transformat în sisteme mai complicate. Salutăm de aceea efortul Comisiei de a simplifica regulile pentru ca să avem un singur, uh, un singur ghid în uh, mai multe sectoare la nivel european. În legătură cu achizițiile publice, eu zic că propunerea dumneavoastră ar fi destul de revoluționară, dar uh, gestiunea financiară și sistemul de control la nivel național rămâne în mâna statelor membre, așa că achizițiile publice face parte din aceste sisteme. Deci nu cred că va fi posibil să avem un sistem european pentru că regulamentul financiar se aplică instituțiilor europene și există unele consecințe care trebuie să fie considerate la nivelul cadrului final, uh, legal, la nivelul statelor membre. Deci, pe de o parte, aceasta ar simplifica activitatea beneficiarilor și a contractorilor, dar nu ar fi deloc uh, în armonie cu principiul de subsidiaritate, dacă s-ar întâmpla așa, și cu faptul că sistemul de gestiune și control rămâne în continuare în competența statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să Um, am luat notă de observațiile făcute și cred că există o mare convergență față de uh, logica urmărită la Comisia Europeană, care se reflectă și în documentul de reflexie privind viitorul finanțelor europene. Um, cred că reacția la flexibilitate ține de un, o serie de domenii unde cred că există foarte multă convergență privind obiectivul comun. Permiteți-mi să parcurg rapid diferitele probleme menționate de domnul Gregor. În legătură cu plus valoarea europeană, Cred că plus valoarea europeană este cumva pandantul subsidiarității, în sensul că obiectivele europene agreate pot fi realizate mai eficient la nivel uh, european și deci ar trebui finanțate la același nivel. Măsurarea acestor lucruri nu e foarte simplă, așa cum a arătat și curtea, și nu tot ce contează poate fi numărat și nu tot ce poate fi numărat contează. Uh, prin urmare, trebuie să ne concentrăm pe argumentele pentru plus valoare europeană, trebuie să ne concentrăm pe realizări care pot fi cuantificate, dar și uh, pe aspectele mai puțin cuantificabile, cum ar fi să ai uh, controle eficace la frontieră. Acestea sunt mai greu să le cuantifici, să le exprimi în uh, sume de bani, dar e clar că există beneficii care depășesc uh, posibilitățile pe care le au statele membre unde se fac controlele. În legătură cu flexibilitatea, Comisia este perfect de acord cu principiul principala propunere făcută de curte, propunerea pentru viitorul MFF, viitorul CFM va fi avută, va avea în vedere și acest document, în sensul că unele elemente sunt alocate pe instrumente și ar trebui să permitem utilizarea mai flexibilă a fondurilor pe rubrici și din CFM și să plecăm de la experiența cu actualul CFM. Comisia nu ține foarte tare la calculul uh, soldurilor nete. Ele există în prezent pentru că avem obligația de a calcula anumite rabaturi, care, anumite deduceri care trebuie calculate și trebuie făcute ajustări cu retragerea Regatului Unit avem cumva prilejul, oportunitatea să ne îndepărtăm de acest model de contabilitate și să alegem o metodă mai cuprinzătoare care să surprindă și beneficiile ce depășesc uh, măsurătoarea contabilă. Cât privește planificarea pe termen lung, Comisia Comisia uh, deja pentru uh, analiza la jumătatea perioadei a revizuit uh, și regulamentul financiar și există acum articolul 247 dar doamna președinte știe, pentru că a fost foarte implicată în negocieri, care prevede că există obligația ca Comisia să comunice anual Parlamentului European și Consiliului uh, un set integrat de rapoarte privind uh, răspunderea financiară, inclusiv previziuni privind uh, cheltuielile și veniturile viitoare. Cu siguranță, în propunerea pentru viitorul CFM, Comisia va raporta în legătură cu uh, prezumțiile și proiecțiile până la sfârșitul uh, CFM-ului care ar justifica un nivel de plafoane de plăți care va fi propus pentru următorul uh, cadru financiar multianual. Deci și din acest punct de vedere, cred că pe fond avem foarte mare convergență. În legătură cu simplificarea, cred că partea eforturilor de simplificare deja s-a făcut cu revizuirea regulamentului financiar și de asemenea cu analiza la jumătatea perioadei a CFM actual, care a reliefat Uh, de asemenea câteva elemente și a introdus mai multă flexibilitate. Uh, sugestia curții în ceea ce privește reducerea numărului de programe de cheltuieli uh, e o recomandare care cu siguranță va fi avută în vedere de comisie. Vom încerca să o implementăm <clears throat> cât mai mult posibil în legătură cu răspunderea, responsabilizarea. Comisia consideră că aceasta este asigurată pentru toate cheltuielile bugetare, iar pe partea de instrumente financiare implementate de parteneri externi, adică cei care nu sunt uh, structuri ale comisiei, există deja obligația de a garanta că se face un audit uh, adecvat. Și dacă îmi permiteți, vreau să spun ceva în legătură cu ce spunea și doamna Devlaeva, adică unde să folosim instrumentele financiare, dacă ele se adesează numai sectorului privat sau și entităților publice. Într-un fel, garanțiile bugetare și instrumentele financiare sunt logice uh, în cazul unor proiecte unde se anticipează fluxuri de venituri viitoare, uh, în ceea ce privește veniturile pentru sectorul privat, dar poate și pentru proiecte cum ar fi cele locative, unde există posibilitatea de a crea spații locative care apoi să fie rambursate din veniturile din taxe sau alte venituri publice care ar permite deci prestarea de servicii în condiții mai bune decât cele disponibile altfel entităților publice sau s-ar putea finanța sau credita proiecte public-privat pentru care intervenția la nivel comunitar reduce riscul și atrage și alte capitaluri care altfel n-ar intra în joc. Și cred că bugetul european ar trebui să permită aceste lucruri, pentru că permite astfel o atractivitate mai mare pentru fondurile care vin de la pe fondurile care vin de la contribuabili și se pot face investiții mai mari decât ceea ce vine propriu-zis din bugetul european. În încheiere, în legătură cu responsabilizarea care să depășească limitele Comisiei Europene, iau notă de faptul că uh, nu se trimit fonduri din bugetul european către alte anumite organisme, deci uh, aranjamentele privind auditul ar trebui să fie stabilite între curte și alte instituții. instituții. Obligațiile de audit sunt prevăzute în legislație și dacă nu se întâmplă așa, nu sunt acolo, e greu de văzut cum am putea să impunem o obligație de audit altor părți. Și în încheiere, salut încă o dată documentul acesta de informare, care cu siguranță este foarte util și o contribuție foarte bună pentru stabilirea propunerii comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă citim documentul, avem așa o senzație de deja vu. Acum, întrebarea e cum îl punem în practică. Nu sunt sigură că am înțeles totul uh, foarte bine, dar uh, oricum o să mai supraveghem. O să urmărim ce se întâmplă. Adecvarea ciclurilor e importantă. De asemenea, responsabilizarea, uh, eliminarea carențelor, dar, pe scurt, rămânem atenți. Doamna Schmidt, oare raportorul și-ar dori să mai intervină? Nu. Atunci am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Domnule Gregor, vă mulțumim pentru muncă, pentru prezență și uh, vă așteptăm și cu alte ocazii. Eu mai ales uh, aștept cu nerăbdare discuțiile despre viitoarea PAC și vă mulțumesc în general pentru activitate. Și acum ajungem la punctul de pe ordinea de zi 61, raportul special al Curții de Conturi pe tema înverzirii sau plăților pentru înverzire. Avem deja o scurtă prezentare mai întâi și vom încerca să avem și o prezentare mai pe larg. Vera a fost, dar ar fi bine să aflăm lucruri noi. Acum raportoare este uh, Ștechovski și raportorii din umbră sunt și ei um, prezenți. Era să-i dau și imediat doamnei Cadembach uh, cuvântul, de altfel. Mulțumesc, doamna președinte, onorabil membri ai Comisiei, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă prezenta principalele constatări din acest raport în legătură cu plățile de înverzire care să facă agricultura mai eficace din perspectiva mediului. Aceste plăți au fost introduse în 2013 în reforma PAC ca nouă soluție de sprijin a independenței agricultorilor. A fost gândită pentru a ajuta și recompensa pe agricultori pentru bunurile publice pe care le produc și pentru că ei contribuie la îmbunătățirea performanței de mediu și climatice a agriculturii. Cheltuim cam 30% din toate plățile directe PAC pe înverzire și aproape 8% din bugetul european în ansamblu pe aceste plăți. Agricultorii au văzut primele astfel de plăți în 2016 pentru cereri din 2015. Principala noastră concluzie din audit este că înverzirea, așa cum e implementată în acest moment, nu va produce probabil acele efecte de îmbunătățire a performanței de mediu și climatice. În general, uh, cerințele sunt uh, neconstrângătoare și corespund practicilor curente. 65% din agricultori ar putea beneficia de o plată pentru înverzire fără a fi supus la vreo obligație de înverzire. Drept urmare, înverzirea duce la schimbări pozitive în materie de practici agricole numai pe o suprafață foarte limitată de aproximativ 5% din suprafața agricolă din Uniune. Comisia folosește un indicator de rezultat, 73% uh, din deținătorii de exploatații au cel puțin o obligație de înverzire. Chiar dacă s-ar uh, schimba culturile numai pe un hectar din 100, Comisia include în uh, calculul indice, indicatorului toate cele 100 de hectare. Și s-au făcut uh, chiar uh, calcule și schimbări de încadrare fără ca agricultorul să fi făcut vreo schimbare, pentru că făcuse, de fapt, schimbările înainte să se introducă în verzirea. nu este foarte clar dacă aceste plăți ar trebui să acopere o suprafață mai mare. Deci, indicatorul are o utilitate limitată pentru monitorizarea efectelor înverzirii. Am constatat că Comisia nu a stabilit ținte specifice sau nu a specificat în niciun fel ce ar trebui să facă înverzirea pentru mediu și climă. Alocarea bugetară pentru înverzire nu e justificată de politicile în contextul mediului. Plățile de înverzire sunt cam de 80 de euro la hectar și Comisia în evaluarea de impact a estimat că costurile medii pentru măsuri de înverzire nu vor depăși 30 de euro. Un studiu al Centrului Comun de Cercetare arată că agricultorii primesc mai puțin de 10 uh, euro, 40% dintre agricultori primesc 10 euro și 2% um, primesc mai mult de 100 de euro. Uh, deja diversificarea recoltelor poate asigura beneficiile de mediu um, obținute și prin rotarea culturilor. De asemenea, trebuie avut în vedere și zone din afara zonelor Natura 2000 tipurile de zone de interes ecologic cu, în combinație cu metodele de gestiune au limitat uh, interesul pentru aceste zone de interes ecologic. Înverzirea complică opac, ceea ce nu e justificat de rezultatele pe care probabil le va produce înverzirea. Această complexitate rezultă din suprapunere între înverzire și alte instrumente de mediu ale PAC, inclusiv bunele practici agricole și de mediu și bunele condiții de mediu și agricole. Statele membre nu folosesc flexibilitate în implementarea înverziri, mai ales în legătură cu tipurile de zone de interes ecologic și implementarea poziunilor uh, permanente sensibile din punct de vedere al mediu, pentru a maximiza uh, beneficiile pentru mediu, ci fac înverzirea într-un fel care reduce povara asupra administrațiilor naționale și asupra agricultorilor. Pe baza acestor constatări, facem următoarea, următoarele recomandări pentru viitoarea reformă a PAC Comisia ar trebui să creeze o logică completă de intervenție pentru contribuția PAC la obiectivele de mediu și climă ale Uniunii. Și ar trebui să urmeze principiul că agricultorii pot avea acces la plăți PAC numai dacă întrunesc o serie de criterii de mediu um, acoperite acum de condițiile de mediu și agricole, bunele condiții și de înverzire. De asemenea, trebuie să avem uh, programe mai bune pentru răsplătirea uh, agricultorilor care depășesc uh, nivelurile de referință de mediu și trebuie să se demonstreze că opțiunile pe care le-au ales sunt eficiente pentru atingerea obiectivelor de politică. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, cu plăcere vă răspund. Mulțumim pentru acest raport special uh, deosebit de important pe care l-am și solicitat. Rămâne întrebarea ce facem în privința criticilor care ni se aduc acum. Domnul Șchihovski, aveți cuvântul, vă rog paní předsedající. Koukám, že dneska se moc nedržíme tý časový... Mulțumesc președinției pentru faptul că astăzi uh, respectăm programul. Tak snad jsem... Uh, astăzi uh, mă voi adresa dumneavoastră într-un moment în care nu era prevăzut să intervin, dar voi încerca să fiu cât mai concis posibil. Mulțumesc Curții de Control pentru acest raport. Este important uh, politica agricolă comună și mă bucur că o parte importantă a acestui raport um, se ocupă de acest subiect. Planează asupra um, pacului uh, un nor negru. Acest sector atrage o parte importantă a uh, bugetului european. Suntem acum la un nivel de 8%. A acest procent nu ne indică rezultatul pe care ar trebui să-l um, ating, să atingem cu ajutorul acestui instrument. Este departe acest instrument de a se ridica la nivelul așteptărilor. Sprijinim ideile și uh, inițiativei Comisiei care încearcă să compenseze efectele schimbărilor climatice, însă trebuie să fim de această dată foarte critici și să spunem că acest program uh, de ecologizare, de înverzire, trebuie să fie reformat în totalitate și trebuie să fie îmbunătățit mult. În cazul agriculturii, uh, realitatea este mai mult decât tristă. În ciuda acestor uh, lucruri, și având în vedere realitatea, cred că logica instrumentelor nu este foarte uh, zdravănă. Instrumentul uh, este complex, uh, puțin transparent și permite abuzurile. Curtea Europeană de Conturi ne explică cum trebuie să contribuie Uniunea Europeană la combaterea schimbărilor climatice dar uh, eu uh, doresc să propun ca ecologizarea să fie și ea, uh, să facă și obiectul unei reforme împreună cu pacul. Și ar trebui ca sarcina ecologizării să fie redistribuită în mod mai corect. Pentru că sunt instrumente care în trecut s-au dovedit mai eficiente în ceea ce privește atingerea obiectivelor ecologice. Colega Cadenbach urmează. Mulțumesc și din partea mea pentru Curtea de Conturi, dar și pentru Thomas. Cred că acest raport tocmai de aceea e important pentru că discutăm acum aceste aspecte care țin de viitorul PAC și uh, dat fiind că raportul a venit puțin cam târziu, cred că deja unele lucruri s-au pus în mișcare. Um, raportul Curții de Conturi este divers. În primul rând, așa cum s-a spus și înaintea mea, um, se arată că Comisia este cea care trebuie să propună care va fi viitoarea politică agricolă comună. Uh, și s-au făcut uh, propuneri foarte ambițioase în anumite sensuri în ceea ce privește ecologizarea, înverzirea și aici uh, propunerea comisiei la, la început a fost mai țintită, totuși fără ca uh, așa cum a spus Curtea de Conturi, să fie ținte foarte precise stabilite de către Comisie în urma muncii intense a Parlamentului și a Consiliului s-a ajuns ca instrumente importante să fie îmbunătățite și, așa cum ați spus, există acum o paletă și fiecare stat membru alege componenta care uh, presupune cea mai mic, cel mai mic efort de transpunere și deci, uh, până la urmă, instrumentele care ar trebui să servească politicii de mediu și climă au devenit instrumente care, până la urmă, devin doar o elementă suplimentare de completare veniturilor agricultorilor. Și cred că în acest uh, domeniu trebuie să fim atenți uh, să nu primească bani agricultorii uh, în mod uh, injust în sensul că aceste plăți aveau un scop și trebuie să contribuie la atingerea lui și pe viitor vom avea nevoie de o definiție mai clară a acestor obiective și cred că această logică a intervenției de care s-a vorbit și mai devreme e ceva uh, ceva uh, ceva ce va, avea, va fi foarte necesar pentru viitoarea PAC. Nu vreau să se înțeleagă că avem nevoie, că nu avem nevoie de ecologizare, uh, Ehm, nu trebuie să renunțăm la această parte a finanțării, nu acesta trebuie să fie rezultatul, ci faptul că mergem mai departe către o agricultură ecologică, însă cu atribuții, cu obiective stabilite clar și cu sarcini pentru statele membre, care, bineînțeles, uh, să țină seama și de situația geografică și de provocările uh, care sunt diferite, bineînțeles, în întreaga Uniune și deci e nevoie de flexibilități diferite, dar atunci, pe, la fața locului, să fie bine întemeiată, argumentată și bazată pe date științifice. Avem foarte adesea impresia că există această varietate de instrumente și nu e foarte clar uh, de ce unul alege un model uh, sau un program și altul altele. Deci, flexibilitate trebuie să existe, însă trebuie argumentată bine, susținută științific, uh, nu uh, prin, în mod arbitrar. Deci sunt bucuroasă că o să discutăm și mâine de dimineață despre acest lucru în uh, Comisia Agri, pentru că acolo vor fi colegi care vor putea contribui și astfel ne vom asigura că vom avea o PAC verde ecologizată, dar în care să fie și precizate foarte clar obiectivele care trebuie atinse. Mulțumesc! Doamna Clabaiova. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. does not correspond uh, to the level of ambition that the green payment offers and that the greening Ecologizarea probabil că nu ne uh, va um, aduce foarte multe îmbunătățiri în ceea ce privește situația cu clima. În ceea ce privește intervenția lui Karin, cred că ar trebui să avem obiective concrete. Am două întrebări, una pentru curte și una pentru comisie. Mă refer acum la punctul 28 din uh, raportul uh, curții, care spune că uh, în ceea ce privește diversificarea recoltelor și zonele de protecție ecologice, am constatat după analiza eșantioanelor că nu este nevoie de schimbarea practicilor agricole pentru asigurarea ecologizării. Acest lucru uh, s-a întâmplat pentru că în 2014 um, uh, erau scutite um, de um, respectarea unor condiții uh, culturile agricole. Eu aș vrea să vă întreb legat de eficiență în PAC, de valoare adăugată și de uh, performanță, lucruri pe care le tot spunem, aș vrea să întreb Comisia care erau așteptările impactului atunci când s-au stabilit obiectivele de ecologizare. Care era uh, suprafața totală de uh, teren agricol afectat și de asemenea, pentru curte, aș vrea să, uh, să știu de la um, curte care ar fi un impact considerat semnificativ și de succes. Domnul Flanagan are cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, îmi pare rău că nu am fost prezent la prezentare. Întreaga chestiune a ecologizării în țara mea i-a lăsat pe oameni complet confuzi um, din cauza organizării, pentru că uh, Uh, se spune uh, trebuie să dă libertatea statelor să-și, uh, să folosească propriile lor metode, dar în țara mea aceste metode au fost de dreptul extraordinare. Um, nu ne ajută nici situația. Sistemul nostru spune cu cât subvențiile sunt mai mari, cu atât sunt mai mari și sumele pe care le primesc pentru ecologizare. Deci uh, cineva care primește 40 uh, de euro pentru hectar ca plată de bază primește încă 20 de euro pentru ecologizare. Deci cei care primesc 1000 uh, de euro ca plată de bază primesc 500 pentru ecologizare. Deci chiar dacă un o persoană face același lucru, do- doi vecini fac același lucru, uh, unul primește 100, altul primește 20 pentru același obiectiv al ecologizării. Deci, uh, la mine în țară, uh, sistemul este de dreptul caragios. E evident că prin ecologizare noi dorim să asigurăm durabilitatea, vrem să combatem schimbările climatice. Dar nu ne luptăm cu schimbările climatice uh, acordând unei persoane 500 de euro și uh, celelalte persoane unui vecin 20 uh, și invocând logica și știința ca argumente. Ja, danke schön. Jetzt sind wir natürlich in einer schwierigen Situation. Bineînțeles, situația e dificilă. Domnul Bascul, de la director de sustenabilitate și de la DG Agri, ce facem acum? Nu putem să lăsăm lucrurile așa, în fiecare an 12 miliarde de euro să fie cheltuiți fără a produce rezultate, fără a obține rezultatele dorite. Deci întrebarea mea era ce facem acum ca să ce mai putem face în legătură cu starea PAC? Ce propune Comisia? Să lăsăm totul să meargă înainte ca atare până ne vine o idee nouă? Nu știu, Uh, dacă o să mai răspunde și altcineva, asta era pentru comisie din partea mea. Nu știu dacă mai uh, intrăm și la secțiunea 3. O, o, de fapt, la figura 3 să ne uităm, vă propun, pentru că acolo se văd riscurile pe care le duce cu sine democrația. Um, care ar trebui să fie rezultatul dacă într-o procedură de decizie avem numai persoane care au numai ei de profitat de pe urma întregii proceduri sau sunt cumva responsabili pentru a defini, pentru a gândi și concepe. Iarăși avem aceeași problemă. Ceea ce nu aș vrea să aud e uh, n-a mers bine, dar data viitoare o să fie mai bine. Nici data viitoare nu o să fie mai bine, pentru că vom avea și data viitoare exact aceleași probleme pe care le-am avut și până acum. Deci vreau să mulțumesc curții de conturi, sincer, pentru tot ce a făcut. Uh, ne gândiserăm și noi uh, deja la unele lucruri, dar vedem oricum că avem o problemă imensă și cu întregul sistem și vrem să obținem ceva și să nu facem nimic, nu intră în discuție. Deci acum dau colegul cuvântul colegilor care s-au înscris. Ma, met, met luisteren Da, i-am ascultat pe colegi și vreau să vă reamintesc că a fost în 2012-2013, o, 2014, când uh, reformam PAC. La momentul respectiv, impresia mea era că propunerile comisarului Cioloș cu privire la ecologizare erau mult mai robuste și decât uh, s-au dovedit a fi uh, în practică, cel puțin uh, asta reiese din discuții. Haideți să ne analizăm propriile conștiințe, dragi colegi. Unii dintre noi, dacă sunt membri ai Comisiei Agri, au contribuit la mm, diluarea propunerii comisiei și după câteva zile vom uh, ajunge la un raport, uh, iată că s-a ajuns la un raport al uh, Curții de Conturi în care măsurile de ecologizare se dovedesc că nu își merita nici hârtia pe care sunt scrise. Propunerile inițiale ale comisarului Cioloș erau de fapt mult mai bune decât ceea ce am ajuns noi să implementăm. Deci, întrebarea mea pentru comisie ar fi, uh, sau provocarea pe care vreau să o lansez comisiei, dacă veniți cu propuneri noi pentru reformarea cea, PAC în mai sau iunie, um, la ce ne putem aștepta în privința ecologizării? Veți reveni mai mult uh, la principiile pe care și-a bazat propunerea comisarul Cioloș? Den Ausschuss hat morgen irgendjemand Zeit, in den Agrarausschuss zu gehen? mai discutăm și cu cei de la Agri, doamna Kadenbacher. Poate mai sunt și alții care vor să intervină, poate au contribuții. Colegii ar trebui să intervină. Doamna Kadenbacher a primit ceva întăriri. raportorul pentru descărcare are o privire care spune multe. Uh, Ah, și cred că și de la secretariat ar trebui să fie trimis cineva. Domnule Pașcu, vă rog. Thank you very much. Thank you very Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc uh, celor care au vorbit. Vă mulțumesc de fapt tuturor pentru această um, ocazie pe care ne oferiți de a schimba opinii uh, pe tema ecologizării. Voi face câteva declarații generale în legătură cu raportul, după care voi reveni la câteva dintre chestiunile uh, cheie ridicate de mai mulți dintre dumneavoastră în această dezbatere. În primul rând, vreau să vă spun că Comisia salută acest raport special uh, Ehm, ecologizarea a fost principala noutate a ultimei reforme PAC și important, chiar dacă este dificil când vorbim despre politicile de mediu, e uh, bine să evaluăm eficiența și performanțele acestei politici. Comisia salută acest raport, uh, am acceptat uh, substanța tuturor recomandărilor și considerăm că atunci când creăm o nouă arhitectură verde a PAC pentru perioada peste, de peste 2020. Vom ține cont de uh, aceste uh, recomandări. Curtea de conturi uh, a tras câteva concluzii, noi uh, le recunoaștem pe multe dintre ele. Dar aș vrea să indic și câteva concluzii care cred eu sunt cheie pentru îmbunătățirea uh, performanțelor uh, legate de mediu ale PAC. Măsurile de ecologizare au uh, potențialul de a spori uh, eficiența măsurilor de mediu iar 77% din terenul agricol european sunt supuse vreunei cerințe de înverzire acest procent ar fi trebuit să fie mult mai înalt decât 77%. Recunoaștem acest lucru, însă în procesul de luare a deciziilor s-a recurs la foarte multe scutiri, la multe derogări. Majoritatea fermierilor sunt scutiți de obligațiile de ecologizare. În ceea ce privește uh, practicile influențate de cerința de ecologizare um, am vizitat 15% din, uh, for, din fermele cu uh, um, teren uh, arabil și 37 din teren cu culturi uh, diversificate. în raport se face referire și la balast, la dead weight. Um, o ecologizare nu este menită să schimbe practicile uh, agricole, ci să asigure bun, bun, binele public îmbunătățind uh, sau sporind practicile bune care există deja. Există deja practici uh, bune pentru mediu, care nu trebuie să fie penalizate. E important că ecologizarea nu funcționează ca un pachet de măsuri de mediu, de compensare a fermierilor uh, pentru schimbarea uh, practicilor lor agricole. Ecologizarea are un obiectiv mai general, acela de a premia asigurarea bunului bunurilor publice prin practici uh, agricole, iar plățile verzi nu impun neapărat schimbările practicilor agricole, ci chiar previn orice tip de deteriorare a bunelor practici agricole. În ultimii 20-30 de ani s-a uh, observat o tendință foarte intensă de monocultură, de uh, scăderea diversificării și de intensificare, de, de impunerea agriculturii intensive. Implementarea de către fermieri și de către statele membre a măsurilor de ecologizare nu a permis uh, exploatarea întregului potențial al acestora. Deciziile statelor membre au avut în vedere mai ales simplificarea mai degrabă decât dorința de a maximiza potențialul de mediu. De aceea, anul trecut, uh, Comisia a propus simplificarea, armonizarea și îmbunătățirea anumitor cerințe de ecologizare pentru a crește uh, beneficiul de mediu al practicilor verzi. Am uh, inclus interzicerea utilizării pesticidelor în zonele de interes ecologic, de exemplu. Aceste um, decizii au fost adoptate și au intrat au intrat în vigoare la începutul lui 2018. Anul trecut, la sfârșit, s-a publicat uh, un studiu de evaluare în legătură cu efectul înverzirii. Înainte de aceste schimbări, uh, s-a arătat că impactul ecologizării este limitat, dar că acest lucru poate fi schimbat prin măsuri care au fost uh, adoptate prin actele delegate din 2017 de către Comisie. Comisia împărtășește opinia că în multe țări uh, ecologizarea este prea complicată și prea birocratică pentru a um, fi pusă în aplicare. În comunicarea sa adoptată uh, în noiembrie anul trecut privind viitorul uh, alimentelor și agriculturii, concluzia a spus că actuala arhitectură verde nu este cea mai potrivită pentru uh, atingerea obiectivelor noastre verzi. De aceea Comisia a decis să schimbe abordarea pentru a ne ridica la nivelul ambițiilor PAC. O nouă arhitectură verde uh, care construiește pe experiențele pozitive ale cross-condiționalității și ale um, înverzirii și cu utilizarea la maxima noilor tehnologii vor face parte din uh, propunerile legislative legate de viitorul PAC, care vor fi făcute mai târziu uh, în anul acesta, probabil în vara lui 2018 statele membre vor descrie într-un uh, plan strategic cum doresc să își atingă obiectivele de mediu pe care și le stabilesc. Și mă refer, se vor referi la apă, la sol și așa mai departe. Deci, uh, statele membre vor spune cum vor atinge aceste obiective, inclusiv condiționalitățile simplificate legate de plăți, uh, și vor arăta uh, cum intenționează să-și atingă aceste obiective. Noi acum reflectăm asupra modului în care să punem pe picioare un sistem bazat mai mult pe performanță, pe atingerea obiectivelor specifice legate de diferite obiective de mediu, Um, ne mai bazându-ne la fel de mult pe respectarea unui uh, set de reguli uh, rigid. Da, e adevărat că ecologizarea are puncte slabe, dar are și potențial și pe viitor dorim să schimbăm abordarea, trecând de la respectarea regulilor la performanță, sperând astfel să sporim și nivelul de ambiție al PAC. Vrem să avem un sistem mai simplu, și mai adaptat nevoilor fermierilor și condițiilor uh, de mediu și de climă locale. Pe scurt, uh, cam acestea sunt intențiile noastre legate de viitorul PAC și uh, capitolul uh, mediu și climă. Mulțumesc. N-am înțeles, deci, ce o să facem în această legislatură, în acest mandat cu schimbările PAC? Ce mai putem să schimbăm acolo unde nu funcționează PAC-ul? Puteți să ne mai spuneți încă o dată? What we have been doing, I think, recently... Ce am făcut recent, de fapt în ultimele 11 luni, este să facem mai multe evaluări, monitorizări pentru a vedea rezultatele ecologizării majoritatea activităților pe care le-a făcut până acum uh, curtea se bazează mai ales pe implementarea informației. Noi avem foarte puține informații și date în legătură cu impactul real uh, pe mediu al uh, ecologizării, mai ales pe apă sau sol. De-abia după 10-15 ani se pot vedea primele rezultate. Deci ceea ce facem este că încercăm să continuăm activitatea noastră de evaluare, de monitorizare. Vom încuraja statele membre să folosească la maxim schimbările introduse în actul delegat, îmbunătățirea condițiilor de gestiune, implementarea și protecția pășunilor permanente, dar și implementarea diversificării culturilor pentru ca în uh, perioada 2014-2020 să putem uh, să sporim eficiența obligației uh, ecologizării. Mulțumesc! Aceasta e parte din omnibus, nu dacă am înțeles foarte bine. Pentru ecologizare nu mai există nimic în plus, ci va fi doar simplificată. Nu? Puteți să ne mai spuneți mai clar? va fi doar simplificată ecologizarea. In the context of the omnibus regulation, În contextul regulamentului omnibus au făcut anumite schimbări la prevederile de ecologizare. Două schimbări majore au fost introduse. Primul legat, prima legată de pășunile permanente pentru a facilita introducerea acestui termen de pășune și pentru ca el să devină un lucru mult mai eficient în, pentru fermieri și pentru a ne concentra deci pe protecția acestor pășuni ca ele să rămână pășuni. Odată cu introducerea ecologizării în 2015, foarte multe zone care erau acoperite de pășuni temporare au fost clasificate ca fiind permanente ceea ce are foarte puțin impact sau chiar negativ asupra calității solului, sequestrarea carbonului la nivelul pășunilor. Deci s-a introdus o definiție mai clară a acestor pășuni pentru a îmbunătăți um, felul în care sunt ele uh, împărțite. Um, încercăm să introducem trei tipuri noi de uh, ținte pentru ecologizare Uh, ținte de culturi care vor putea să aducă un potențial uh, de beneficiu suplimentar. Dar probabil că nu va aduce o schimbare majoră din punct de vedere al focusului ecologic. Ceea ce va aduce o schimbare evidentă în ecologizării se va referi probabil la schimbările introduse în actul delegat care a fost adoptat anul trecut și care a fost implementat la începutul anului acesta. Mâine sunteți la Comisia Agri, veniți dumneavoastră sau vine altcineva mâine? I will be attending, yes. Eu, eu sunt, da, eu vin. Foarte bine, și noi. Perfect. Herr Jereb, zum Abschluss, bitteschön. Domnul Iere, da, mulțumesc. Vreau să răspund la întrebarea pe care a pus-o doamna de la Baiova în legătură cu ceea ce este important pentru noi. Îmi voi începe răspunsul cu o frază spusă de către comisie. Ecologizarea nu avea ca scop să schimbe practicile fermierilor, ci să aducă un bun public. Noi însă ne-am produs concluziile la actul de bază care spune că ecologizarea trebuie să îmbunătățească performanța climatică a pacului deci să aibă efecte pozitive evidente. Însă nu avem alte obiective despre ceea ce trebuie să se atingă în cazul în care uh, nu uh, putem să stabilim obiectivele ca atare, trebuie uh, să înțelegem că prima noastră recomandare merge către comisie în care trebuie să se găsească o logică de implementare, trebuie să se vadă ce se dorește să se implementeze și de la obiective se dezvolte după aceea logica de intervenție și se stabilește care este nevoia de finanțare. Fiind dat că n-am avut obiective concrete și fiind dat că am văzut că o schimbare mică deja apare în practicile de agricultură la pagina 46, numai 1,8% e schimbarea de diversificare, din diversificarea culturilor, care este o măsură importantă, dar care nu a contribuit foarte mult la biodiversitate iar pământul arabil de asemenea au schimbări foarte mici. Iar pentru pășunea permanentă nu sunt schimbări, doar o protecție suplimentară a pășunilor care exista deja. Așadar, noi am asumat că este probabil foarte pu- e puțin probabil să avem o schimbare majoră. Trebuie să fim mai precauți, să vedem uh, întâi care sunt uh, rezultatele și după aceea concluziile s-ar putea să fie diferite. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot să mă abțin să nu comentez pe unul din aceste două puncte. Eu cred că trebuie să fie clar că, de exemplu, pentru obligația care este legată de menținerea pășunilor permanente, așa cum uh, am spus-o și înainte de introducerea ecologizării, deci înainte de 2015, eu cred că avem o creștere semnificativă în cerințele impuse asupra fermierilor pentru protecția pășunilor permanente. Cel 10% eh, marjă de manevră pe care le doream atunci trebuie să fi, au fost reduse la 5%, ceea ce e foarte greu în anumite state, mai ales în nord. Și apoi s-a schimbat definiția acestora, uh, acestor pășuni care acoperă acum și alte domenii, alte regiuni. În ceea ce privește însă diversificarea, aș vrea să specifică dacă 1% care este menționat se referă la un studiu care a fost făcut uh, de către un centru de cercetare al Comisiei pe baza unui model de simulare și a fost implementat uh, înainte de introducerea ecologizării, trebuie să ne uităm uităm la aceste cifre cu grijă, cu precauție. De asemenea, luăm la cunoștință că schimbarea practicilor de cultură este evidentă în ultima vreme, dar că există limitări care s-au impus din cauza că foarte mulți fermieri în Uniunea Europeană au măcar 3 sau 4 culturi în uh, întreprinderea lor. Deci trebuie să luăm la cunoștință situația care există în Uniunea Europeană. Acesta e punctul de uh, plecare și a fost și uh, punctul de plecare când am introdus ecologizarea în uh, multe părți ale Uniunii. Ne-am gândit ce vrem să atingem prin introducerea măsurilor. A fost mai ales o măsură care dorea să spargă monopolul monoculturilor, care în anumite regiuni erau chiar o problemă foarte gravă erau zone în care se produceau cereale, de obicei. Trebuie să ne uităm la contextul larg al acestor schimbări și cum au apărut ele. Cam atât. Mulțumesc. Ja, danke schön. Also... Da, mulțumesc. Cel mai rău este că, de fapt, nimeni nu e mulțumit. Noi nu suntem mulțumiți, fermierii nu sunt mulțumiți, critica față de ecologizare e enormă, trebuie să te duci cu cască la, manifest, la întâlnirile cu fermierii mai nou. Nici comisia nu este mulțumită, deci e într-adevăr o problemă, e un amestec foarte ciudat. Iar uh, întrebarea este ce facem atunci? Domnule Vasco, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este că Comisia pentru Control Bugetar să aibă timp. Noi vrem să discutăm cu dumneavoastră, avem timp și vrem să discutăm cu Direcția Generală Agri pentru ca să vedem ce propuneți dumneavoastră, ce trebuie făcut. Noi, Comisia pentru Control Bugetar, ce am putea face? Chiar uh, sunt uh, interesată de un sfat sincer. Pot să vă dau cuvântul din nou? Vă rog. Well, it is clear that the level of ambition of greening E clar că nivelul de ambiție al ecologizării atunci când a fost propus de către comisie, s-a diluat în mod uh, evident în procesul decizional. E clar că trebuie să luăm la cunoștință acest fapt. Însă, e clar, după părerea noastră cel puțin, că ecologizarea este o chestiune uh, care necesită schimbări structurale, nu merge neapărat uh, cu o abordare paușală, dar aceasta este abordarea care se aplică în statele membre, în general. Haideți să fim sinceri, totuși, nivelul de ambiție care a fost stabilit, chiar dacă a fost la început în propunerea inițială a Comisiei mult mai ridicat, a fost destul de limitat, totuși. Ceea ce trebuie să avem pe viitor este să fim mult mai ambițioși din punct de vedere al climei, trebuie să fim mai simpli în ce propunem și mult mai flexibili pentru ca să putem să folosim instrumente politice care, de politici care sunt eficiente și care sunt adaptate la nevoile fermierilor și la nevoile acestui mediu la nivel regional. Asta este ceea ce am propus în comisia, a propus comisia în comunicarea sa din noiembrie anul trecut. Este o schimbare completă de abordare. O trecere de la impunerea unui set de reguli către fermier pe care îl făceam înainte, care era o aplicare paușală, către o abordare bazată pe performanță, în care statele membre vor defini obiective specifice în legătură cu nevoile de climă, de mediu, nevoie, în relație cu uh, nevoile la nivel uh, regional și ținând cont de obiectivele generale la nivel de UE. Aceasta e abordarea care va trebui aplicată, care e mult mai uh, orientată spre rezultate și va trebui să fim mult mai flexibili, mult mai adaptabili, să ne adaptăm la nivelurile locale, la nevoile lor și această abordare ne va permite probabil să facem un pas mare înainte din punct de vedere al eficienței în ambițiile noastre ecologice și de climă. Am salutat susținerea Comisiei dumneavoastră în această direcție de abordare bazată pe performanță, cu subsidiaritate națională și flexibilitate pentru statele membre bazate însă pe obiective și, obi- și ambiții mai ridicate pentru sol, pentru aer, pentru sequestrarea carbonului, decât pe un, mai degrabă decât pe un set de reguli care a fost poate un pas necesar, dar care acum nu mai se potrivește. A fost un pas important însă pentru a putea schimba percepția față de climă și um, în același timp și um, ambițiile noastre, dar nu, acum e nevoie de un nou nivel de ambiție. Mulțumesc! Domnul Zeller, văd că comisia e oarecum la ananghe. Doamna președinte a zis foarte bine. Un proverb german spune, cine dorește să usuce uh, mlaștina nu trebuie să ceară voie broaștelor. Așa se aplică, asta se aplică și la Comisia pentru Uh, agricultură și la Comisia pentru Pescuit. Există lobby-uri, grupuri de lobbyiști foarte puternice și deci cea mai bună propunere a Comisiei eșuează acolo, pentru că în procesul de codecizie vine dintr-o, de la o alianță uh, malefică din partea unor colegi și unor uh, persoane care au făcut lobby o poziție clară și așteptările din partea statelor membre nu sunt nici ele întotdeauna previzibile. Iată de ce e foarte important să avem astfel de rapoarte, așa cum îl avem pe acesta de la Curtea de Conturi și mulțumim pentru el, pentru ca discuția să poată să se poarte și la alt nivel. Iar uh, acum e momentul să ne și certăm cu colegii pentru ca să vedem care e pasul următor. Pentru că până la urmă cineva trebuie să-și preia răspunderea pentru ceea ce se va întâmpla. Mulțumesc! Foarte proaste vești, așa este, aveți dreptate. Acum nu știm de două ori ce să facem, dar oricum am făcut un pas înainte. O să ne ocupăm de subiect. Eu cred că suntem acum la un punct la care nu mai putem să lăsăm lucrurile să meargă singure. Eu zic că acum trebuie să intervenim noi, așa cum am făcut-o și când ne-am gândit la viitorul după 2020. Pentru că altfel mai avem un alt eșec și eu cred că va fi mult mai greu după aceea și Curtea de Conturi ar avea mult mai multe probleme să constate eșecul când avem 26 de temeiuri juridice și trebuie să ne lovim de implementarea acestora va fi și mai greu decât până acum. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru raportul special, pentru prezentare, pentru um, răspunsuri. Domnule Basco, chiar uh, respect pentru felul cum ați răspuns, dar sigur că pe total nu ne ajută cu mare lucru, pentru că la un moment dat trebuie să acceptăm aceste rezultate și momentan n-am găsit calea de abordare față de rezultatele pe care le avem. Vreau să rog grupul meu să se gândească dacă nu am putea în viitorul apropiat să abordăm încă o dată o temă similară a ecologizării ca audiere. Astăzi am discutat la coordonator că avem nevoie de subiecte pentru a doua jumătate a anului și cred că ar fi o idee potrivită. Nu am uh, discutat niciodată de toate programele pentru spațiu rural, nu le-am evaluat așa cum trebuie. Domnul Gerbrandi a venit aici și ne-a anunțat că vom discuta despre ele, dar nu s-a întâmplat niciodată. Eu zic că se impune să facem lumina asupra subiectului, pentru că altfel eu cred că pierdem o parte foarte importantă de uh, fonduri până la urmă. Domnul Țeller, da, avem, uh, acum tocmai am ascultat o propunere foarte importantă, utilă din partea dumneavoastră, doamnă Gresle, și cred că și încă în perspectiva CFM-ului trebuie să încercăm să abordăm subiectul. Au tot felul de voci din partea colegilor care se ocupă de agricultură, și politica agrară și agricolă care spun că trebuie să rămână totul așa cum e, sumele nu trebuie să se miște, nu trebuie să fie modificate și voi ceilalți nu înțelegeți nimic, lăsați degetele de pe agricultură. Nu se poate să fie o abordare corectă așa ceva. Există mai multe metode prin care am putea să încercăm să atacăm subiectul, capping-ul sub, um, e, obligatoriu statele membre sau um, să încercăm să identificăm măsurile care sunt stabilizatoare pentru piață, unde este nevoie de promovare, pentru că agricultura nu este de mult în Europa un uh, domeniu în care nu se poate câștiga uh, bani, nu se pot câștiga bani. Eu cred că în continuare există o vânătoare față de terenurile agricole, pentru că societățile de investiții, de asigurări și fundații văd că se înăpustesc asupra acestor terenuri și de aceea cresc prețurile pentru terenuri în momentul de față destul de clar. Se văd uh, de aceea foarte multe monoculturi pe multe, mulți kilometri pătrați. Putem să discutăm noi cât vrem despre agricultura durabilă dacă așa se întâmplă la fața locului, pentru că banul decide. Și în momentul acesta cred eu că trebuie să vorbim sincer unul cu altul și să vedem ce facem. Salut această propunere, spune doamna Kadenbach uh, din partea doamnei președinte. Mi se pare că merită să discutăm despre subiect. Un raport pe care l-am avut de curând și care mie mi se pare foarte interesant e cel legat de tinerii fermieri. Vedem că prin instrumentele pe care le folosim acum, obiectivul de a atrage mai mulți tineri la, uh, în agricultură nu este atins sau pentru ca tinerii să poată să vină să preia firme existente sau ferme existente. Trebuie să încercăm în Europa să spargem această structură care există acum, pentru că avem nevoie de o structură mai mărunțită în Europa. Și aceasta se face cu tineri. Altceva important e că trebuie să și comunicăm mai bine, mai ales către colegii din Comisia Agri. În primul rând, uh, domeniul agricultură se numește agricultură și dezvoltare rurală. Nu este vorba numai de producția agricolă, e vorba și de felul în care întregul spațiu rural se dezvoltă pentru că lucrurile sunt legate. Iar uh, toți banii europeni pe care noi îi repartizăm aici, totuși sunt un instrument de gestiune. Nu este vorba de un drept pe care îl avem de la sine numai pentru că suntem agricultori, să avem un procent din oala de bani europeană. Nu este așa, ci acești bani ți se cuvin doar dacă îndeplinești anumite criterii, anumite reguli pe care noi ne-am pus de acord comun și pentru aceasta regulile trebuie să fie clare. Pentru ca fiecare care joacă să știe care e regula, dacă știe dacă se comportă bine, dacă atinge obiectivele, dacă își primește prima. Dar pentru asta ai nevoie de o definiție clară, după cum ziceam. Și pentru că în trecut ai primit fonduri, nu înseamnă că trebuie să le mai primești și pe viitor. Câteodată am senzația, când discut cu colegii care sunt activi în uh, agricultură, că ni se spune că nu avem noi de primit sfaturi de la Europa. Nu este așa, noi nu dictăm, cum zic ei, nu dictăm despre felul în care trebuie să arate agricultura mai târziu, ci e vorba de așteptări și dacă așteptările sunt îndeplinite, atunci vin banii. Banii vin contra, la schimb, cu o uh, prestație care să se ridice la nivelul acestor așteptări. Mulțumesc. Domnul Flinegan. Ceea ce spuneți dumneavoastră este esențial. Este atât de important să vă urmăm această propunere. Vedem totuși o situație ironică. Eu, ca deputat și alții, suntem contactați de către organizații din agricultură care întreabă ce o să facem pentru ca să ne asigurăm că um, pacul nu este prins în acest turbion. Iar mulți care mă contactează, de fapt spun că deja este prins în capcană pacul pentru că foarte multă lume nu a urmat principiul pe care multă lume îl uh, urmează că banii trebuie să fie uh, adresate către, uh, adresați farmelor, fermelor mici și nu numai fermelor mari industrializate. Așa însă s-a făcut până acum în țara noastră, în Irlanda, așa s-a acționat, iar organizațiile mari de fermieri au fost cei care au luat marea parte a banilor și deci acum vin uh, spre mine alții și mă întreabă ce facem ca să ieșim din impas. Răspunsul este că ei trebuie să schimbe și ei modul în care își impun politicile, trebuie să aștepte, să asculte că banii nu sunt pentru ferme de agricultură intensivă, ci pentru ferme mici, uh, ferme întreprinderi de familie, în care aduc o valoare adăugată foarte mare și diversă în spațiul rural. Nu este vorba numai de agricultură, ați spus și noastră înainte, e vorba mai ales despre zonele rurale și trebuie să o spunem tot timpul această componentă. Eu aș fi îngrijorat dacă banii ar pleca de la agricultură, dar dacă merge de la agricultură la fermele mici, atunci în zonele rurale rurale uh, nu se vor vedea efect, nu se, nu se vor vedea uh, efecte pozitive, pentru că ei se duc la coafor cu ei, își fac casele și le renovează. Există o dinamică foarte mare în economia locală, deci nu este neapărat nevoie să meargă banii direct în uh, cadrul agriculturii, dar dacă este, sunt răspândiți în zona rurală, atunci acesta e un lucru foarte bun. Eu n-am fost niciodată fermier, dar tatăl meu a fost tâmplar și noi uh, n-am fi putut să trăim dacă n-am fi avut uh, fermier în zonă. Noi am fost cei care am beneficiat de faptul că există fermieri acolo, deci eu zic că este un tot. Eu sunt sceptic în multe loc, lucruri, dar în domeniul agriculturii sunt în eurofil. Mulțumesc! Comisia are o imagine de ansamblu, știe um, cine primește banii în cadrul ecologizării? Aveți o imagine de ansamblu pen, pentru înverzire, dar acum pentru ecologizare, care exploatații sunt câștigătoare și care perdante? Pentru că acest element a fost introdus fără a ridica mijloacele pentru PAC. Deci se, se repartizează intern. Deci întrebarea este, știm cine ce primește în cadrul ecologizării, ce fel de exploatație, aveți cifre? Vă rog. Din câte am înțeles eu întrebarea dumneavoastră, vă referiți la plățile directe sau la cele pentru înverzire? La înverzire. Dacă vorbim de plățile pentru înverzire, cred că introducerea acestora nu a modificat în mod semnificativ situația distribuirii sprijinului pentru agricultori. Cred că majoritatea statelor membre, 25-26, au introdus 30% plăți de înverzire în raport proporțional față de plățile de uh, bază, regimul plăților de bază. Deci, distribuția uh, plăților de înverzire e strict leg strâns legată de distribuția terenilor. Nu s-a schimbat mult distribuția sprijinului pe tip de agricultori. Uh, în Uniune, aș spune că două treimi din plățile directe și din cele de înverzire merg către exploatații familiale în sensul uh, structurii, adică între 5 hectare și până la 200 de hectare. Asta considerăm noi ca o exploatație familială și ele primesc cea mai mare parte a plăților. Exploatațiile foarte mici, menționate uneori, conform abordării noastre, pentru că nu e o definiție de o abordare, corespund fermelor de mai puțin de 5 hectare și reprezintă cam 5-6% din totalul suprafeței agricole din UE și primesc cam 5-6% și din plățile directe. Deci, ca să vă răspund direct, introducerea plăților pentru înverzire directe nu a modificat în mod semnificativ distribuirea sprijinului pe care o avem în Uniunea Europeană. Deci vizează în principal exploatațiile famili- familiale. Deci se poate spune că plățile pentru înverzire corespund mult, mai mult sau mai puțin celor plăților directe, statistic vorbind. Da, corect. Pentru a primi o plată pentru înverzire, Uh, trebuie să fii îndreptățit la regimul plăților de bază și în majoritatea țărilor se păstrează procentajul. Deci e corect. Bun. Acum știm clar. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și Curții de Conturi și Comisiei pentru dezbatere și de asemenea colegilor și colegelor pentru intervenții și cred că foarte important mâine să obținem cât mai multe mâine în Comisia Agri. Avem o temă. Vă mulțumesc. Vă atrag atenția că pe 26 februarie e următoarea ședință și uh, asta înseamnă luna următoare. Vă doresc o seară plăcută. Ridicăm ședința.